Bine, possiamo iniziare questa... Ei bine, putem începe. Scuzați întârziere, dar uh, dat fiind faptul că pe ordinea de zi Figurează, vă rog? Ecco, eh, perfect. E abbiamo lo scambio di opinioni. Figurează schimbul de opinii cu SAE în ceea ce privește prioritățile Uniunii Europene, în ceea ce privește a 40-a sesiune a Înaltului Comisariat pentru Refugiați de la ONU, care va avea loc la Geneva și în ceea ce privește reformele și eficientizarea în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului. Colegii știu că săptămâna trecută s-a decis ca o comisie DROA să poată participa la cea de-a 40-a reuniune a Consiliului ONU pentru drepturile omului vor fi prezenți șapte colegi și distribuția este um, 3 de la PP, 2 SND, 1 ALDE, 1 ECR. Este de față chiar O'Brien, a OICM, care ne va informa cu privire la prioritățile Uniunii Europene în această a 40-a reuniune pentru a ne oferi o sinteză a reformelor efectuate în vederea raționalizării și cu privire la la primii pași uh, în ceea ce privește revizuirea acestui Consiliului în vederea adoptării de către adunarea generală a Națiunilor Unite în 2021. Fără a mai pierde timp, uh, am să vă dau cuvântul, vă rog. Uh, um, and it's lovely to be back in Doha again. apologies for keeping you late. Mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră. Mă scuz că am întârziat. Așteptăm să colaborăm cu colegii de la DROA și suntem gata să vă primim anul acesta la sesiunea de la Geneva. Anul trecut a fost la fel de plin de evenimente ca și anul trecut. Din perspectiva noastră, din perspectiva Consiliului, s-au făcut progrese în ceea ce privește abordarea uh, protecției la nivel global a drepturilor uh, omului la nivel uh, general sunt a patra oară la sesiunea DROA în numele Consiliului pentru Drepturile Omului și v-am pus la curent cu ce s-a întâmplat în societatea specială în ceea ce privește apărătorii drepturilor omului și participarea lor la forumurile UN pentru că este o prioritate pentru noi ne concentrăm pe chestiunea represalilor împotriva celor care doresc să colaboreze cu mecanismele ONU, și colaborăm și cu colegii din Norvegia care vin cu rezoluția privind apărătorii drepturilor omului. De asemenea, anul acesta punem la punct niște orientări generale în acest context și ne vom concentra asupra uh, celor care apără drepturile omului și lucrează și în domeniul mediului. S-au făcut progrese, așa cum spunea și domnul președinte, în ce privește su- supra sarcina de lucru a celor care cad victimă propriului lor succes în acest domeniu prin așa numitul proces de eficientizare. Sperăm că în 2018 s-au obținut niște rezultate printr-o declarație și noul președinte al Consiliului pentru Drepturile Romului, ambasadorul pentru Senegal, a făcut niște progrese. Deja am constatat o serie de rezoluții Uh, care sunt uh, trienale sau bienale, care se referă la punerea în aplicare a rezoluțiilor anterioare era o prioritate. Noi încercăm ca rezoluțiile noastre privind libertatea de religie și drepturile copilului să devină bianuale. Analizăm procese importante pentru anii viitor, într-un context mai larg al Consiliului uh, Drepturilor Omului și al revizuire. În 2020 uh, va fi o rezoluție a adunării generale și vom pregăti o noi poziții ca să ne implicăm în acest proces de revizuire, pornind de la uh, propunerile făcute noi încercăm să contracarăm ideea de a diminua rolul nostru. Revizuirea Consiliului Drepturilor Omului va începe de fapt din 2021, iar Uniunea Europeană își va asuma un rol conducător, inclusiv chestiuni cum ar fi uh, Revizuirea din 2021 va analiza statutul Consiliului. Consiliul este un organism subsidiar al adunării generale, deci ideea este dacă se va analiza acest statut în ceea ce privește adunarea generală. Prioritățile de anul acesta discutăm intern, la nivel intern aceste priorități. Ieri Consiliul pentru Afaceri Externe a adoptat uh, niște uh, concluzii pe această temă, deci vă încurajez să analizați cele 20 și ceva de alineate care vă arată cât de larg și cât de importante sunt prioritățile noastre pentru acest an. Și principalele priorități uh, sunt deja menționate după cum știți, avem o abordare strategică la nivelul Consiliului pentru Drepturile Romului. Este un cadru valabil care ne ajută la Bruxelles să facem orientarea colegilor de la Geneva și astfel să ajungă și în țările terțe. De asemenea, ne permite să acordăm flexibilitate delegațiilor de la Geneva și delegațiilor din statele membre va apărea și o rezoluție privind libertatea de religie și de credință. După cum știți, este o rezoluție complexă, foarte importantă pentru noi, pentru a sublinia angajamentul nostru continuu față de ideea de universalitate în ceea ce privește Uh, libertatea de religie și de credință și a modului în care sunt abordate. Lucrăm cu colegii de la EOSCE privind defăimarea religioasă, care este conectată la rezoluția UE. Rezoluția de anul acesta va înrenoi mandatul raportorului specializat și dorim ca această rezoluție să apară de două ori pe an. Avem și o rezoluție privind drepturile copiilor, cu colegii din uh, grupul pentru America Latină. E vorba de posibilitățile pentru copiii cu dizabilități, dreptul la educație inclusivă. De asemenea, avem o prioritate legată de Myanmar în ce privește DPOK, este o rezoluție împreună cu Japonia subliniind nevoia de responsabilitate și de asumarea responsabilității în ceea ce privește drepturile omului și extinde mandatul raportorului specializat se va face o revizuire periodică în mai anul acesta. Pentru că ne, e important să obținem, să menținem rezultatele din anii anteriori. În ce privește Myanmar, acordăm multă atenție situației, atât în ceea ce privește statul, ca și în alte părți, ale, în capitală și în alte părți ale țării și mai ales refugiații din Bangladesh. Știți, sunt două rezoluții importante adoptate la Consiliul uh, pentru Drepturile Omului anul trecut, în septembrie, Uh, înființarea unui mecanism independent internațional pentru a colecta, consolida și păstra datele privind cele mai importante încălcări. Această nouă rezoluție din martie va porni de la rezoluția din septembrie de anul trecut și uh, va solicita începerea activității cât mai curând solicităm nu colaborarea guvernelor naționale cu toate mecanismele existente la ONU. Vom urmări și situația drepturilor omului din Burundi și din Siria și din Republica Democratică Congo în ce privește Siria, se va reînnoi mandatul Comisiei de Anchetă, care este susținută de Uniunea Europeană financiar din 2011. Vom continua să urmărim îndeaproape situația din alte țări aflate pe agenda Consiliului, inclusiv situația din Sri Lanka, Sudanul de Sud, Georgia, Libia, Mali, ca și situația din Venezuela și din Nicaragua. După cum știți, ne concentrăm pe foarte multe priorități. Am menționat deja unul sau două pentru anul acesta. Este important să vă spun că în a doua sesiune a anului se concentrează pe uh, egalitatea dintre cele două sexe, dar este o chestiune pe care o urmărim de-a lungul întregului an pentru uh, următoarea comisie a statutului privind femeile se va discuta la New York săptămâna viitoare, luna viitoare. Deci ne gândim la concluzii la New York pe care le vom uh, redacta în curând. Sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Barbara! Of course, it's a lot in the... Mulțumesc foarte mult, da, bineînțeles există ordine de zi lungă a acestui Consiliu pentru Drepturile Omului. M-am uitat la ce au decis cei din Consiliu de Apărare pe Priorități. Am niște întrebări specifice, de exemplu, cu privire la China. Se pare că aici a existat o schimbare și acea conferință a statelor islamice care solicită acum o misiune de anchetă pentru situația lui Ming Xinjiang. Considerați că așa se va întâmpla? Există sprijin? Va face parte din rezoluție acest fapt? Ați spus că vă ocupați de apărătorii drepturilor omului în domeniul mediului. Uh, și acum aș schimba puțin subiectul când vă gândiți la mediul de afaceri și drepturile omului. Poate că ați putea prelua o idee de la ONG-uri care ne spun de ce nu se face legătura aici cu cantitatea foarte mare de ucideri care sunt făcute împotriva acestor activiști pentru mediu, mai ales în această rezoluție cu privire la mediul de afaceri și drepturile omului. Același lucru este valabil și pentru o categorie specifică, industrie industria armelor de foc poate să se facă o trimitere la legătura cu crimele de război, de exemplu, în rezoluțiile pentru Yemen și Siria. Cred că ați spus că vă axați pe Sri Lanka. Va exista un raport la 20 martie. Ce credeți dumneavoastră că va urma în urma raportului? O rezoluție sau cum va fi urmat, de ce va fi urmat acest raport. China am spus, am fost la Geneva săptămâna trecută, dar am niște notițe disparate. Și apoi la Iran. Va exista o rezoluție asemănătoare cu cea de anul trecut sau va exista ceva mai cuprinzător. Drepturile omului și lupta împotriva terorismului. UE și Mexic se pare că colaborează și Egiptul e acum părtaș, dar ce înseamnă pentru conținutul rezoluției? E o rezoluție puternică aceasta? Și apoi la Arabia Saudită. Am auzit câte ceva în această dimineață logodnica domnului Cașughi, care a fost ucis, aflat aici în rezoluția Parlamentului nostru. Am uh, cerut să sprijiniți numirea unui raportor special pentru Arabia Saudită. E ceva la ce vă gândiți? Păi, societatea civilă în uh, Consiliul de Securitate ONU, acreditările devin tot mai greoaie. Se pare că e China cea care influențează mult uh, lucrurile. Se pare că pentru Taiwan s-ar putea să nu existe reacreditări. Vă ocupați? de această problemă? Ce considerați dumneavoastră? Statele Unite, care acum nu mai sunt membre ale Consiliului pentru Drepturile Omului ONU, atunci statele membre sau Uniunea Europeană vor înlocui acest vid sau e foarte dificil acum că SUA nu mai fac parte? Libia, nu ați spus sau poate n-am auzit eu, ce face UE cu privire la Libia. Va exista o rezoluție sponsorizată de Italia. Care e poziția UE aici? La Filipine, unde a existat în delegație recent, ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla în acest sens pe programul privind programul reuniunii? Mi pare că cele domande asupra Cred că aveți uh, destule întrebări pentru a putea chiar alcătui o rezoluție. Okay, thank you, thank you very much. Uh, I'll do my best. Bine, mulțumesc foarte mult. Voi face tot ce îmi stă în putință să vă răspund cât de bine pot, întrebări pline de provocări în anumite cazuri. Cât despre prima întrebare, China și OIC, nu am văzut ultimele informații din partea OIC, așa că nu știu exact ce fac ei, dacă într-adevăr își doresc să existe o anchetă. Am văzut niște comentarii făcute de Turcia, mai ales în ultimele zile și cred că colegii noștri de la Geneva, înainte de Consiliu, vor discuta cu toate grupurile regionale și cu OIC. Cu siguranță se va discuta în acest context. Pentru noi, Există eforturi diplomatice care sunt făcute. Încercăm să colectăm cât de multe informații la prima mână putem, să vedem ce s-a întâmplat la Xinjiang și astfel încât să putem să ne folosim de acest Consiliu pentru a ne putea exprima îngrijorările. Și cred că știți că declarațiile pe care le facem noi sunt cele care ne permit să ne exprimăm cel mai bine îngrijorările legate de China, pentru că nu e o rezoluție pe țări acolo. Și vom continua să ne folosim de acest instrument pe care îl avem astfel încât să putem să obținem ceva din partea chinezilor cu privire la această situație, cu faptul că există acele tabere de reeducare în Xianjing. Situația poate să evolueze pe parcursul Consiliului și, cum vă spuneam, OIC cred că trebuie să fie într-o poziție colectivă dacă ne dorim să fie evoluții pe care, evoluțiile pe care le menționați. Cu siguranță colegii din ONG-uri așteaptă ceva în acest sens sens, așa că vom continua să încercăm să vedem ce opțiune avem activiștii pentru drepturile omului, legătura cu mediul de afaceri, drepturile omului. Aș putea intra în detalii dacă aș avea mai mult timp. Există o legătură foarte puternică între munca noastră prin care îi sprijinim pe cei care apără drepturile omului în domeniul clim, climei și mediul de afaceri. Mă gândesc la proiectul FLECT care e condus de colegii noștri în ceea ce privește silvicultura și apărătorii drepturilor omului în zonele împădurite. Aș sublinia faptul că observăm că există într-adevăr o legătură și rezoluția făcută în acest an de Norvegia se va axa pe acest fapt. Cred că e util pentru a afla mai multe. ținem cont mereu de cei care au fost uciși în fiecare an, de acești apărători ai drepturilor omului în, dom- în domeniul climei. Cred că vorbim de 60-70%, un procentaj foarte mare așa că pot să vă dau asigurări că avem principiile ONU care ne oferă multe instrumente astfel încât să putem să consolidăm lupta pe care o fac aceștia și să reușim să îi protejăm și deci, cred că concluziile Consiliului sunt utile aici. Industria armelor de foc. Nu vă pot spune prea multe, din păcate. Sunt cele două rezoluții cu Siria și Yemen. Dacă mă gândesc la Yemen, rezoluția, avem acolo o comisie independentă, o comisie externă care analizează situația pe teren. Prin definiție, prioritatea noastră în a sprijini munca lor înseamnă responsabilitate. Așa că, într-un fel, există responsabilitate cât de răstrânsă sau extinsă în ceea ce privește dovezile pe care le culeg aceștia pe teren. Totul depinde acolo de ei. Dacă și-ar dori o arie de aplicare mai extinsă, bineînțeles, ar putea să includă și sursa armelor. Sri Lanka. Într-adevăr, va exista o rezoluție, pot să vă spun atât, și va exista și o continuare importantă la rezoluția importantă din 2015 pe Sri Lanka. Acea rezoluție vorbea de mecanismul de tranziție în justiție pe care noi ne-am dorit în cadrul Consiliului să-l sprijinim Cred că aspecte din această rezoluție încă trebuie să fie puse în aplicare. Mă gândesc în special la curte. Însă aș spune că o prioritate a noastră pentru a sprijini rezoluția aceasta la a 40-a reuniune va fi ca partea de, ca cei din Sri Lanka să fie în continuare alături de noi în această muncă. Tranziția în justiție nu se face nici ușor, nici repede și cred că o prioritate va fi tocmai să ne asigurăm că e un proces ferm, sigur, se continuă cu progresul pe responsabilitate și reconciliere. Cred că aici trebuie să ne asigurăm că toate părțile implicate sunt alături de noi. Iran, din cum văd eu lucrurile, vom avea cele două rezoluții tradiționale din acest an, cea din martie și cea adunării generale din octombrie. Cea din martie e condusă de colegii suedezi, dacă mi-amintesc corect. Cred că abordarea noastră față de Iran rămâne așa cum a fost în ultimii ani, atât în Consiliu cât și în adunarea generală. Încercăm să atragem atenția asupra domeniilor îngrijorătoare, detenția, pedeapsa capitală. Continuăm și eforturile de a raporta și progresul atunci când există semnale de progres de acolo. Cred că așa vom continua cu această abordare și în acest an. Rezoluția împotriva terorismului. Poate ar fi util să știți că raportorul special de la ONU va, fi, va veni la Bruxelles săptămâna viitoare. Are dumneavoastră o misiune, nu știu exact titlul corect, o misiune de a de a face o evaluare în Uniunea Europeană. Vom discuta atunci și despre pedeapsa capitală. O vom invita la COHOM. Pe întrebările specifice ne-a plăcut să vedem progresul între Egipt și Mexic, astfel încât cele două rezoluții pe lupta împotriva terorismului să fie alipite. Noi considerăm că mexicanii vor continua cu această aprobare dacă conținutul rezoluției rămâne puternic și corect. Când s-a mai întâmplat așa, s-a înregistrat un succes. Eu înțeleg că vor continua să fie foarte precauți să se asigure că într-adevăr așa stau lucrurile. Arabia Saudită, un raportor special. După cum știți, un raportor special e numai unei rezoluții. Deocamdată nu cunosc nicio asemenea sugestie. Cum spuneați, ați citit concluziile Consiliului de Securitate. Există anumite îngrijorări exprimate acolo cu privire la situația drepturilor omului în Arabia Saudită. Așa cum știți, cum menționam și înainte, am utilizat și punctul 4, declarația de la punctul 4, de care ne folosim pentru a semnala situații îngrijorătoare. Așa vom face și la această reuniune pentru a discuta despre situațiile grave din Arabia Saudită, ceea ce continuă să ne preocupe pe noi. Acreditările. Nu știu dacă ce ați spus dumneavoastră are legătură cu cazul China-Taiwan, însă voi vedea ce pot să aflu. Avem consultări pe drepturile omului în fiecare an, cred, cu Taiwanul. Avem un dialog în fiecare an cu China pe drepturile omului. Uh, Evident că accesul societății civile la acest Consiliu de Securitate al ONU poate să fie o parte importantă a discuției cu China, mai ales că în ultimii ani am putut să vedem că a devenit tot mai activă China în acest Consiliu decât până acum și există această activitate pozitivă la nivelul Consiliului pentru drepturile omului, așa că e nevoie de includerea societății civile. Am notat și cu siguranță voi afla mai multe informații în acest sens. Faptul că SUA nu mai sunt membre, nu cred că nu e vreun secret că a fost greu pentru Uniunea Europeană, nu doar pentru că eram aliați tradiționali cu SUA, ci și în termeni practici lasă acest vid, acest vid de putere pe drepturile omului și în adunarea generală. Opusul e faptul că există acum aceste așteptări foarte ridicate că UE se va ocupa de tot ce a rămas în urmă a Statelor Unite. Cred că ar trebui să transformăm această provocare într-o ocazie și să încercăm să reconsolidăm parteneriatele pe care le avem noi cu diferitele regiuni. Uh, și vorbeam despre OIC mai devreme și asemenea parteneri care nu ar fi fost parteneri tradiționali de ai noștri ar putea fi incluși. Pe situațiile geografice, cred că aici am încercat să sprijinim organizațiile regionale care să aibă inițiative pe situațiile din regiunile lor și nu întotdeauna Uniunea Europeană să fie cea care conduce asemenea rezoluții prin definiție. Cred că e o situație din care toată lumea are de câștigat. Există această perspectivă locală, inițiativele au loc, UE poate să-și ofere sprijinul și în termeni foarte realiști putem să ne protejăm și noi capacitățile, să nu ne întindem prea mult, pentru că știm că există acest context plin de provocări, trebuie să fim foarte precauți și să putem să atingem prioritățile pe care ni le-am propus. Pe Libia. Va exista o rezoluție. Cred că ne vom axa în continuare pe situația din centrele de detenție, între altele, și vom încerca să vedem cum putem sprijini formarea pazei de coastă. Însă, din nou, mai multe detalii nu am pe moment, dar v-aș putea transmite astfel de informații ulterior. Filipinele, uh, un proces de continuare. În Consiliul pentru Drepturile Omului cred că au existat mai multe declarații comune făcute de Islanda, dacă mi-amintesc bine, în sesiunile anterioare se gândeau dacă să fie o declarație comună acum, dar nu avem nimic garantat până acum. Deși s-ar putea să nu existe o rezoluție, o declarație comună din nou are o anumită putere, o vizibilitate și cred că dacă se va întâmpla așa, atunci vom continua să menținem în centrul atenției această situație și putem folosi declarația de la punctul 4 în continuare, în funcție de cum va evolua situația pe teren. Sper că am reușit să vă răspund la o parte din întrebări. Vă mulțumesc. Direct. Bun. Aș spune că putem încheia aici. Vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care mi le-ați oferit și ne revedem la Geneva. După amiaza plăcută. Bine. Inițiamo questo... Bun. Haideți să începem acest schimb de opinii. cu privire la un nou regim de sancțiuni al Uniunii Europene în materie de drepturi ale omului. Deschidem această discuție în urma discuțiilor inițiale care au avut loc în, la nivelul Consiliului în decembrie anul trecut, în baza unei propuneri din partea guvernului olandez. E un lucru pozitiv faptul că guvernul olandez a venit cu această inițiativă și suntem de asemenea mulțumiți împreună cu toți cei care lucrează pe baza acestei convingeri care poate să servească obiectivului nostru comun. Înțelegem că aceste discuții nu au fost doar informale în această etapă și un, o chestiune care ține de un regim eficient um, de sancțiuni în materie de drepturi umane ale omului a fost întotdeauna o prioritate uh, a Parlamentului și a subcomisiei noastre. Parlamentul European a promovat deja un așa numit, o așa numită lege Magnitsky în 2014 și în rezoluțiile noastre și în alte declarații politice unde în mod periodic solicităm statelor membre și Consiliului să ia sancțiuni țintite uh, împotriva celor care se fac uh, răspunzători de încălcări uh, severe ale drepturilor omului. Alte țări au adoptat deja legislații în acest domeniu, precum um, state membre, ca Regatul Unit, Estonia, Lituania sau alții, precum Statele Unite și Canada. Sunt convins că sancțiuni țintite pot uh, aduce ceva concret și valoros pentru instrumentarul UE ca și actor global. E clar că se impune să acționăm la nivel UE și această convingere trebuie împărtășită și de către toate statele membre, asta și pentru că orice decizie legată de sancțiuni ar necesita unanimitate la nivelul Consiliului. Reflecția cu privire la responsabilitățile și sancțiunile țintite are loc și în cadrul altor instituții, de pildă în Consiliul Europei, în cadrul adunării sale parlamentare permanente, sub uh, conducerea lordului Anderson. Astăzi, sub comisia noastră, care a mm, mandatat un studiu cu privire la sancțiunile țintite, va examina câteva din considerentele cheie. Mă bucur că autoarea, doamna Clara Portela, este prezentă astăzi cu noi. Astăzi avem uh, un uh, grup foarte distins de oratori. Vom începe prin a-i da cuvântul lui Bill Browder, CEO în cadrul Hermitage Capital and Head of Global Magnitsky Justice Campaign. Vă rog. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei, stimați europarlamentari, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a vorbi astăzi despre sancțiunile Magnitsky. Am experiență în această chestiune care datează de la data uciderii domnului Magnitsky în, uh, pe 16 noiembrie 2009. Dânsul a fost un avocat în Rusia care a descoperit uh, scheme de corupție în uh, Rusia. Am încercat însă să mm, obținem dreptate în Rusia în urma acestui asasinat. Acest lucru a fost imposibil pentru că regimul Putin a, um, a făcut ca toată lumea să scapă cu impunitate. Și de aceea ne-am întrebat cum anume putem totuși să facem dreptate în afara Rusiei și am analizat uh, infracțiunile pe care le-a expus domnul Magnitsky. Dânsul a expus o schemă de corupție de 230 de milioane de dolari și oamenii care uh, um, comit astfel de infracțiuni, nu-și țin banii în Rusia, ci la Paris, la Londra, la New York și în alte părți. Și de aceea am introdus ideea înghețării activelor lor și refuzându-le vizele, ceea ce a devenit uh, apoi așa numitul uh, lege Magnitsky. Am început să fac campanie în ambele țări, și în Statele Unite și în Londra, în 2010. Această lege a, a avut adepți mult mai rapid în Statele Unite și până la finele lui 2011 a ajuns să fie votată și a trecut în Senat cu 94 de voturi la 4 și, și în, în uh, Camera Deputaților cu 98 cu 98% și a devenit lege pe 14 noiembrie 2012. Ca reacție din partea rupției, Rusiei, sau reacția a fost una extremă, astfel încât una dintre prioritățile sale de politică externă a devenit anularea acestei legi Magnitsky. însă nu au avut parte de reacțiile pe care uh, le-au sperat, uh, pentru că mm, oamenii și-au dat seama că mm, dacă pe Putin îl afectează în așa măsură, probabil că îi va afecta și pe alți dictatori, astfel încât în decembrie 2016 s-a adoptat un act Magnitsky la nivel global. La fel cum în Statele Unite s-a adoptat Uh, legea globală Magnitsky, la fel și Parlamentul estonian a făcut o legislație similară. La fel și Canada. Apoi și Letonia, Lituania și Regatul Unit. Acum, între timp, am tot încercat uh, ca Uniunea Europeană să încropim o astfel de legislație și, domnule președinte, în 2014 Parlamentul European a solicitat Uniunii Europene să elaboreze o astfel de lege Magnitsky și în ianuarie 2015 CAE prin Federica Mogherini a refuzat acest lucru solicitări uh, subsecvente au avut loc și acestea au fost uh, din nou respinse. s a spus că n-ar fi o idee bună. Mi s-a spus la nivel informal că dacă mi-aș dori un o lege Magnitsky în Europa, nu ar trebui să încerc să fac acest lucru la nivel de UE, ci la nivelul diferitelor state membre. Și am încercat să fac acest lucru și am avut reacții diferite. În Danemarca, Suedia, de pildă, mi s-a spus că mi se pare o idee excelentă, dar trebuie să acționăm la nivel UE. Deci UE zice că trebuie să acționăm la nivel de stat membru și statele membre că trebuie să acționăm la nivel de UE. Și atunci am avut o conversație interesantă. În Olanda, aliații mei din Parlament mi-au spus, bun, dacă asta spune guvernul, atunci uh, haideți să îi obligăm să, face, să facă acest lucru adoptând în Parlament o rezoluție prin care solicita guvernului să promoveze adoptarea unei astfel de legislații la nivel de UE în decurs de 5 luni. În Olanda ți-a spus nu mulțumesc, dar uh, în Olanda guvernul este minoritar, după poziția fiind pentru, de asemenea guvernul a fost obligat. De asemenea, în alte locuri s-a eliminat însă numele Magnitsky din uh, denumirea legii aici în Olanda. Ceea ce este ridicol în condițiile în care alte șase țări au această denumire în titlul legii. Ceea ce nu are niciun fel de sens. Într-o lume în care încercăm să armonizăm legislația în domeniul sancțiunilor, prea nu prea are sens să avem în Uniunea Europeană o legislație care să nu menționeze acest nume. Nu face nu are sens din punct de vedere al politicii, din punct de vedere a mesajului, este un cadou pentru Vladimir Putin și ignoră complet sacrificiile făcute de Sergei Magnitsky. De aceea m-am bucurat când Lordul Anderson, care era raportor la Consiliul Europei, a elaborat un raport în care recomanda ca toate statele membre ale Consiliului Europei să adopte legea Magnitsky, specificând clar că numele Magnitsky ar trebui să figureze în titlu. Am fost uh, chiar și mai satisfăcut când această rezoluție a trecut cu 95 de voturi pentru 3 împotrivă. De asemenea, am bucurat faptul că Parlamentul European încurajează Uniunea Europeană de, pentru a elabora o lege în domeniu și asta în condițiile în care nu trebuie să facem cadouri lui Vladimir Putin, eliminând numele din denumirea legii. Mulțumesc pentru această intervenție. Acum avem prin uh, legătură uh, prin Skype pe doamna Reinel Ciuc din Senatul Canadei, raportoare pentru legea justiție pentru victime um, ale corupției, o lege adoptată în unanimitate de Parlamentul Canadian în 2017. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi comisiei dumneavoastră. Vreau să-l mulțumesc domnului Browder pentru că este aici. A vorbit cu multă pasiune și ultimii ani și a dedicat dreptății victimelor, cum ar fi domnul Matnitsky. Nu sunt aici să mă implic în procedurile europene mi s-a cerut să spun cum am adoptat această lege în Canada. În cele câteva minute pe care le am la dispoziție vreau să spun că legea Magnitsky a fost încercată de mai multe ori în Canada. Scopul ei este, să se referă la situația Magnitsky și într-un sens mai larg la Rusia a existat susținere pentru acest proiect de lege. S-au făcut mai multe încercări de a adopta legea în Camera Comunelor, dar nu au reușit pentru că se referă în primul rând la oficialii ruși. Totuși, sunt foarte mulți canadieni care uh, se preocupă de drepturile omului și care au urmărit evoluția situației în Parlament, iar în momentul alegerilor, aceste grupuri care apără drepturile omului au abordat toate partidele și au întrebat că dacă ar fi aleși ar susține legea Magnitsky. Și toți au spus că în principiu ar face acest lucru, dar după alegeri nu s-a dat nicio urmare a acestei cereri. Eu am analizat proiectul de lege să văd dacă pot să vin cu o propunere de lege ca parlamentar și am considerat că drepturile omului reprezintă o chestiune pentru noi toți. Nu numai în Canada, ci și în Europa, ci este un principiu universal. Așa încât eu am redactat un proiect de uh, lege bazat pe situația Madnitsky cu aplicare universală Standardele sunt prezentate și țin de domeniul a ceea ce vrem noi să facem la, în domeniul internațional. Problema standardelor Uh, care sunt încălcate în Canada și nu în afară este realmente o problemă pentru că, de fapt, uh, proiectul de lege canadian se referă la situația drepturilor omului din Canada și nu, aș, nu are aplicabilitate într-o jurisdicție străină. Legea Magnitsky este să împiedice pe oficialii străini care încalcă standardele internaționale a drepturilor omului să vină în țara noastră ne-am ocupat foarte mult în Canada să încercăm să găsim instrumente internaționale, dar uh, n-am analizat ce se întâmplă în Canada. În Canada proiectul de lege a fost înaintat spunând că nu ne amestecăm în mandatul de politică externă al guvernului. Noi voream legislație în țara noastră care să împiedice uh, să împiedice pe cei care sunt oficiali străini corupți să intre în Canada, folosind scolile noastre, proprietățile noastre, capacitatea de a intra în țara noastră, eh, ci e vorba de sancțiuni legate de vize, sancțiuni legate de bani și nu îi dorim în țara noastră, nu dorim să le permitem, să le facilităm intrarea în țară. În general, acești funcționari uh, uh, internațional corupții rămâneau în propria lor sferă, dar noi am vrut să ne asigurăm că în societatea mobilă de astăzi pentru bani și pentru persoane, ei nu pot să intre în Canada și astfel să beneficieze de faptul că, eu știu, în țara lor de origine au comis niște cazuri grave de încălcări a drepturilor omului. A fost foarte greu ca miniștrii, oficialii guvernamentali să aprobe acest proiect de lege în cele din urmă au fost convinși de faptul că nu ne amestecăm în politica externă a fiecărei națiuni. Aceasta este, de fapt, prerogativa guvernului. Noi venim cu un instrument preventiv sau un instrument care oferă remedii pentru acei oficiali străini nu se îndreaptă împotriva guvernului, ci împotriva oficialilor străini care au acces la guvern și care au comis aceste infracțiuni și apoi vin în Canada și beneficiază de sistemul nostru democratic. Astfel, uh, m-am bucurat de susținere în Senat și în Camera Comunelor și uh, legea, proiectul de lege a fost adoptat uh, cu unanimitate de toate partidele politice majoritatea parlamentarilor nu se preocupă de politica externă. Este o chestiune care ține de politica națională. Deci au trebuit educați parlamentarii și a fost nevoie de educație și la nivelul comunităților. Și anume că trebuie, făcută, trebuie făcut ceva într-un anume fel. Am venit cu sancțiuni bazate pe drepturile omului uh, care ar fi echivalentul a ceea ce avem și anume măsuri de sancțiune specifice privind chestiunile comerciale și alte chestiuni de politică externă care pot fi folosite și anume convențiile internaționale. Astfel, s-a permis guvernului să aibă latitudinea de a folosi drepturile omului ca pilon în afacerile externe, la fel cum se face într-un alt domeniu de politică externă. Deci drepturile omului sunt o o chestiune, o putere pentru guvern în baza căreia pot să vină cu sancțiuni. Deci uh, sunt, s-au ridicat la nivelul unui pilon al drepturilor omului. Am permis guvernului multă latitudine de folosire se poate, face, se poate folosi în regulamente și avem definiții foarte largi ale conceptului de corupție, încălcare gravă și încălcare internațională, e, care reprezintă orientări generale pentru guvern. Punctul cel mai important a fost că nu trebuie să fim facilitatori în țara noastră și că nu ne amestecăm în politica externă dintre două guverne, ci ne concentrăm pe ideea de Matnitsky, nu Matnitsky în sine, ci Magnitsky ca simbol al tuturor victimelor din toate țările, acolo unde există încărcări ale drepturilor omului și oficiali străini corupți. Iată de ce considerăm că utilizarea numelui Magnitsky este important, cum spunea și domnul Browder și cum spuneau toți cei care colaborează cu domnia sa. Pentru că ei au adus în prim plan această chestiune. Magnitsky trebuie să fie recunoscut uh, ca unul dintr-un mii de persoane care sunt în aceeași situație și care nu sunt numiți. Sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră, dar cred că am acoperit toate chestiunile apropo de modul în care a fost aprobată această lege în Parlament. N-a fost ușor, a fost nevoie de contacte personale și am ajuns la consens în Parlament pe baza voinței. Am folosit Uh, uh, o folosim ca parlamentar ca mecanism de supraveghere. Când apar chestiuni de drepturile omului, ne punem întrebarea dacă să folosim legea Magnitsky. Uh, forțează guvernul ca măcar să ia în considerare acest aspect. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. per... Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Acum vom da cuvântul doamnei Clara Portela, autoarea unei studii dată în, un studiu dat în lucru de dro, care ne-a mai vorbit pe această temă în 2018. Vă rog. My presentation is... Vă mulțumesc foarte mult. Prezentarea mea e dedicată spre a ne reaminti principalele elemente, dar vă voi și actualiza puțin informațiile. Când studiul a fost prezentat în luna mai în acest an, încă nu aveam sancțiuni orizontale în context european. De atunci au, exist, au existat evoluții, așa că mă folosesc de această ocazie pentru a vă spune cum arată situația la ora actuală. În primul rând vă voi vorbi despre eficacitatea politică a listei negre, mai ales uh, lista neagră cu indivizi care sunt identificați ca a fi încălcat drepturile omului. Apoi voi menționa pe scurt și probleme problemele care există în termeni juridici cu privire la aceste desemnări. Și apoi vă voi mai spune câte ceva despre această actualizare. Trecem de la regim de țară la regim orizontal. În ceea ce privește eficiența, sancțiunile impuse împotriva oamenilor în general nu sunt considerate a fi eficiente în ceea ce privește schimbarea comportamentului unor asemenea indivizi. Cu toate acestea, în această evaluare pesimistă, reiese din faptul că cercetarea care a fost făcută până acum pe subiect analizează efectele pe care le au sancțiunile și aplică niște standarde de succes care sunt definite ca ducând la o modificare a comportamentului subiecților. Cum spuneam, aceste desemnări sau această abordare cu lista neagră e, sunt văzute ca nefiind de succes pentru a schimba politica sau schimba comportamentul persoanelor în cauză. Însă există alte beneficii care sunt asociate utilizării listelor negre și sancțiunilor. De exemplu, uh, Uniunea Europeană e prezentată ca apărător al drepturilor omului pe o scară mondială. Uniunea Europeană e, preza- e prezentă ca un actor, un singur actor, care urmărește un obiectiv cu participarea tuturor statelor membre. Aceste tipuri de sancțiuni au acest potențial de a întrerupe activitățile persoanelor vizate fapt care poate să implice și o discontinuare în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului. Apoi s-a mai spus de asemenea că utilizarea unor asemenea liste au un efect de descurajare asupra altor actori care s-ar putea gândi să copieze un comportament similar. Cât despre noile evoluții, îngrijorările noastre, în ultimele luni am putut să constatăm cum Uniunea Europeană a trecut de la utilizarea unui sancțiuni, regim de sancțiuni pe țară spre un regim de sancțiuni orizontal sau bazat pe subiecte. Cele pe țară sunt standardul, sunt sancțiunile tradiționale pe care Uniunea Europeană le-a utilizat încă de la începutul unor asemenea practici, de exemplu sancțiuni pentru Yemen, Burundi, Venezuela, Myanmar și așa mai departe. Până recent, singurele sancțiuni orizontale utilizate erau cele pe listele negre de luptă împotriva teroriștilor. Uniunea Europeană a pus în aplicare un regim de sancțiuni al ONU pe terorism și de aceea s-a, așa s-a procedat după evenimentele de la 11 septembrie. Peste vară am putut să vedem că Uniunea Europeană a creat un nou regim de sancțiuni orizontale care nu se bazează pe o listă a Națiunilor Unite. E un regim de sancțiuni pentru armele chimice. Am stabilit de asemenea să avem un regim de sancțiuni pentru atacurile cibernetice și războiul cibernetic toate se, sunt modelate pe ceea ce există în America și în SUA, acea lege Magnitsky. Într-un interval de aproximativ șase luni am putut să vedem trei regimuri orizontale care au luat naștere. Ce e interesant în aceste evoluții? Avem în continuare discuții publice limitate cu privire la consecințele pe care le va avea această schimbare, această trecere la o abordare orizontală. Nu e o modalitate standard de a opera așa cum a existat până acum aceste regimuri de sancționare orizontale. Dacă ele vor avea succes sau nu, totul depinde de două aspecte. În primul rând, depinde de ce își dorește Uniunea Europeană să obțină prin aceste regimuri de sancțiuni, mai ales în cel pentru drepturile omului pe care îl discutăm noi astăzi. Obiectivul acestui regim este de a putea evalua aceste țări în care există acești, aceste persoane de pe lista neagră, să fie aduși în fața justiției ei sau își doresc să fie condamnați acești indivizi la nivel de ICC sau aceste desemnări care sunt făcute trebuie să îi convingă pe cei de pe listă să-și schimbe comportamentul și să-și revizuiască conduita. Sunt uh, aspecte asupra cărora încă avem nevoie de clarificări. Apoi tot acest succes al regimului de sancțiuni va depinde și pe felul în care Consiliul va decide să formuleze criteriile de desemnare care vor fi acțiunile specifice, cât de grave trebuie să fie aceste acțiuni astfel încât să se ajungă la desemnări. Aici e important să se obțină un echilibru între criteriile care să ofere o flexibilitate Consiliului, niște criterii care să nu fie automate, bineînțeles, însă în același timp trebuie să ținem cont de faptul că aceste criterii de desemnare, de desemnare nu pot să rămână prea vagi, pentru că așa s-ar putea să atragem critici din partea observatorilor sau din partea statelor terțe care ar putea să acuze Uniunea Europeană că are o atitudine părtinitoare față de situații specifice, în timp ce nu, e atât, nu, sunt atât de, nu e atât de dură Uniunea cu alte state membre, alte încălcări. Mulțumesc! Grazie davvero! Mulțumesc foarte mult. Acum dăm cuvântul doamnei Tina Tince Bărnațe din partea Parteneriatului Internațional pentru Drepturile Omului, numele societății civile și a rețelei pentru drepturile omului și democrație, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor! Voi vorbi în această după-amiază nu doar în numele organizației mele, ci și în numele rețelei pentru drepturile omului și democrație, care include peste 150 de organizații în domeniul drepturilor omului și vreau să vă prezint puțin cadrul general al vremurilor în care trăim și să vă prezint gândirea noastră care mm, sintetizează conceptele mai multor uh, Um, ONG-uri și discuții cu statele membre. Primul lucru pe care doresc să-l spun este că trăim în vremuri în care autoritarismul a revenit în unele state democratice. Asta în condițiile o treime din populația globală trăiește în regimuri autocrate. Există temerea că o lume bazată pe democrație și drepturile omului va face loc unei lumi în care autocrația va prevala fără constrângeri. Nu e un secret pentru nimeni că în 2018 avem cel de-al 13 an la rând în care se constată o scădere a libertăților, un număr cât mai mare de state devin um, din ce în ce mai puțin libere și mai puțin democrate. Date fiind aceste condiții, și condițiile în care ONG-urile operează, noi ca rețea salutăm această dezbatere, vine la momentul oportun pentru a discuta aceste chestiuni. Unii dintre noi au experiență în ceea ce privește sancțiunile bazate pe încălcări. Există loc de îmbunătățire, există lacune și ne-am dori ca orice noi regimuri de sancțiuni care ar fi introduse să corespundă cu instrumentarul pentru drepturile omului și cu instrumentarul de politică externă. Am să parcurg unele dintre principiile cheie și și desigur vă stau la dispoziție pentru discuții ulterioare. În primul rând, orice regim nou ar trebui să fie cuprinzător și complementar cu alte politici existente UE în ceea ce privește drepturile omului și afacerile externe. Aici aș dori să menționez un lucru care a fost deja discutat. Mulți dintre noi spun că nu vrem ca aceste regimuri să uh, fie văzut ca un plus la sancțiunile care deja includ chestiuni care țin de drepturile omului, să nu fie doar o, un instrument de negociere dacă vor fi aplicate sancțiuni geografice sau tematice. Sigur că nu se vor rezolva astfel toate problemele în domeniul drepturilor omului, de aceea insistăm ca acest lucru să fie aplicat împreună cu alte instrumente ostile pe care UE le are la dispoziție pentru a promova și a proteja drepturile omului la nivel global. Apoi, S-a vorbit despre criterii. Pentru noi este extrem de important, dar și dificil, să ajungem la dezideratul de a ținti atât indivizi, actori statali și entități ar trebui țintite încălcări importante ale drepturilor omului, precum asasinate, tortură, dar și încălcări sistematice. Una dintre idei de care trebuie să ținem cont, pentru că o are deja instrumente la dispoziție, există 27 de convenții, dintre care 15 țin de drepturile omului și ILO. Hmm, ar putea fi un fel de referință pentru eventuale încălcări, ca și criteriu. Sigur că trebuie să fie un regim uh, solid din punct de vedere politic, transparent, uh, care să departajeze clar situațiile în cauză. De ce acum un regim nou dacă avem deja un regim de sancțiuni în aplicare? Avem și o listă de lacume pe care le-am identificat, care însă poate fi completată ulterior, de pildă cazurile transfrontaliere, încălcările drepturilor omului care au loc într-o zonă de frontieră, Probabil știți o serie de cazuri în care jurnaliști, militanți pentru drepturile omului, care caută refugiu în alte țări, sunt opriți să facă acest lucru sau răpiți la frontieră. Asta s-ar încadra aici într-un nou regim apoi situațiile în care indivizi din alte țări eh, comit infracțiuni sau situațiile în care oficiali sau foști de state se refugiază în alte state, dar beneficiază în continuare de activele um, dobândite în mod ilegal în perioada în care erau la putere. De asemenea, și făptuitori în afara zonelor controlate de guvern, în parte fiind vorba aici și de grupul de rebeli, cazuri de tortură și dispariții forțate. O chestiune pe care aș dori să o menționez și sunt perfect conștientă că nu există un acord în această privință. Trebuie să găsim un echilibru între corupție și drepturile omului. Corupția aici trebuie să menționez aici Uzbekistanul. În momentul de față are loc o investigație într-o serie de state europene în ceea ce privește delapidarea de fonduri a unor înalți oficiali care erau implicați și în uh, muncă forțată uh, Um, în cazul minorilor. La nivel practic, ar trebui să ne asigurăm că sistemul care va fi înființat se bazează pe legislația internațională, este transparent și că există o legătură clară între încălcare și ceea ce se face. De asemenea, și societatea civilă trebuie informată. Au existat și temeri cum că dacă definiția este prea amplă o să fie o inundație de cazuri, însă ce am văzut în Statele Unite este că sistemul este bine gestionat. Noi ca ONG suntem conștienți de faptul că orice informație pe care o prezentăm trebuie bine documentată, să facă față chiar în instanță. Deci nu vă temeți de un val de astfel de cazuri. Haideți să ne concentrăm pe definiții, pe a crea un sistem um, temeinic din punct de vedere juridic care să se bazeze pe legislația internațională. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Întârzie puțin uh, Lordul Anderson când va ajunge, îi vom da cuvântul, însă acum putem deschide dezbaterea. Cine dintre cei prezenți dorește să intervină? Doamna Sargentini. I, I thought I'd be last on a long list, not to start. Um... M-am gândit că o să fiu ultima după o listă lungă și că nu voi începe eu. Vă mulțumesc pentru introducere. Mă fascinează modul în care punem în mișcare lucrurile, cum ne asigurăm că promovăm un nou instrument privind drepturile omului care este de neatacat. Deci ideea este să vedem dacă facem o sancțiune orizontală pentru a fi mai preciși în ceea ce privește țintirea anumitor persoane sau cum creăm posibilitatea de a scoate pe oameni de pe listă. Nu știu care este mecanismul. Mi se pare de asemenea foarte important și altceva. Am aflat din cazurile din instanță despre persoane care au ajuns pe diverse listă și care nu trebuiau să fie pe listele respective, și anume ce trebuie să facem ca să ne asigurăm că avem o supraveghere corectă din partea instanțelor și ce trebuie să facem noi toți cei de aici pentru a crea o reacție la Consiliu. Parlamentul inițiază o dezbatere, lucru pe care îl apreciez, dar o inițiativă din partea Comisiei sau o altă inițiativă la nivelul Consiliului ar fi necesară ca să ne putem, ca să putem face pași înainte. Există sigur o dezbatere legată de un nume și nu ar trebui să pierdem mult timp pe tema asta. Legislația europeană nu are nume. Foarte, eu știu, niște nume foarte plictisitoare care explică despre ce e vorba în acea lege statele europene care au ceva asemănător nu au numele lui Mațnischi în numele oficial al legii și uh, cred că trebuie să arătăm unde este diferența. Dacă vrem sancțiuni și un regim de sancțiuni îndreptate împotriva unor indivizi, trebuie să ne asigurăm că oamenii pot fi scoși de pe listă că a, instanțele pot analiza acest lucru și că nu politicienii fac, iau această hotărâre politic. Am urmărit dezbatele din Zimbabwe, m-am ocupat de acest caz și în fiecare an, în februarie, trebuia să facem lobby ca să se ajungă la o decizie politică privind uh, o decizie din Zimbabwe. Atractivitatea unui nou sistem este că va fi mai puțin politic mai putem, bazat mai puțin pe negociere politică, ci va fi mult mai concentrat. Aș vrea, dacă puteți să-mi spuneți ceva mai multe lucruri despre această chestiune, pentru că vrem, de fapt, să creăm o reacție politică în toate statele membre ale Uniunii Europene. Danmark. Domnule președinte, sunt membru al acestei comisii de 18 ani și am fost odată și vicepreședinte și vreau să spun ceva, și anume să îl apreciez pe Bill Browder pentru curajul său. S-a confruntat cu Rusia, s-a confruntat cu mandatul de arestare Interpol pentru a face ai face dreptate lui Matnitsky împotriva oficialilor corupți străini. Asta nu se limitează numai la Rusia și la cazul Magnitsky, dar de acolo a început, iar Bill Browder și rolul lui a fost absolut cheie încă de la început pentru că s-a confruntat cu o luptă foarte grea pe parcursul acestor interese de politică externă și de politică comercială. Eu reprezint Londra și știu cât este de grea cât este de greu parcursul unui proiect de lege în Camera Comunelor, uh, în uh, țara noastră sau în alte părți. Sunt de acord și nu sunt de acord cu doamna Sargentini. Sigur că trebuie să existe mecanisme de revizuire a acestor uh, sancțiuni inteligente și posibilitatea de a-i scoate de pe listă pe cei care au fost puși pe listă greșit care și-au ispășit pedapsa sau ceva de genul acesta. Sigur că este o chestiune care trebuie, eu știu, să nu fie de stabilită de un serviciu european de acțiune externă sau fără să ajunge la justiție. Mă gândesc la sancțiunile din Iran împotriva unui om de afaceri din Iran care nu avea niciun fel de mecanism de reacție dar nu sunt de acord cu utilizarea numelui. Cred că trebuie făcute toate eforturile pentru a păstra numele Magnitsky asociat de această lege. Este, uh, a devenit uh, o marcă înregistrată apropo de ce înseamnă democrațiile liberale și de lupta împotriva tiranilor și regimurilor corupte. Nu știu cine a spus acest lucru, dar ca dreptul, ca răul să triumfe, este suficient ca un om bun să nu facă nimic. Bill Browder este un om bun care și-a petrecut ani de zile, aproape 10 ani, făcând campanie în uh, favoarea acestei probleme și în sfârșit s-a ajuns la un rezultat pe care nu l anticipam și mă bucur că am fost asociat acestui proces în ultimele două mandate de când sunt aici și vreau să-l felicit pe Bill încă o dată pentru acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Barbara. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor pentru declarațiile foarte interesante. Problema este să întărim regimul de sancțiuni Uh, privind drepturile omului la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să evităm slăbiciunile din sistem pe care le avem până acum, astfel încât să fie să se întărească regimul, astfel încât să nu uh, să evităm scoaterea de pe listă sau punerea pe listă, pentru că ar avea un efect opus. Și de asemenea trebuie să ne ocupăm mult mai bine Uh, de ideea de a introduce pe cineva pe listă lui, să se facă numai pe baza unor dovezi. Trebuie să avem un sistem care să funcționeze bine. Și de asemenea să dezvoltăm sistemul, să avem criterii specifice pentru procesul acesta de includere pe listă. Uniunea Europeană are mai bine de o mie și ceva de persoane într-un regim de sancțiuni. 1500, cred. Am auzit ceva mai devreme că Uniunea Europeană trebuie să explice și să comunice aceste sancțiuni privind drepturile omului pe care le, încălcarea drepturilor omului pe care le avem. Deci, na, înaltul reprezentant uh, Mogherini nu este împotriva acestui regim, ci trebuie să existe o comunicare mai bună asupra a ceea s-a făcut. În ce privește chestiunea numelui, nu e chestiunea centrală, după părerea mea. Și înțeles, îl înțeleg pe domnul Browder, care este cel care s-a ocupat de această campanie la nivel global și pentru noastră este un lucru important și susțin ce a spus domnul Tanok apropo de succesele dumneavoastră care nu v-ați lăsat și i-ați tras la răspundere pe cei care sunt vinovați. Dar dacă înțeleg eu bine din cele spuse de doamna de senator din Canada, doamna Andreiciuc, spunea că este important să recunoaștem cazul Magnitsky și legile pe care le avem la nivel național, dar titlul legii canadiene, din câte știu eu aici și poate mă corectați, este Justiție pentru victimele oficialilor străini corupți. Și în paranteză, legea Magnitsky. Dacă acum am ajuns la un nivel în care la Consiliu apare o problemă și anume să avem un regim de sancțiuni mai dure ale Uniunii Europene privind încălcarea drepturilor omului sau să nu avem așa ceva pentru că nu este exact legea Magnitsky. Eu aș spune că prima opțiune este mai importantă din punct de vedere politic. Și apoi să insistăm că ăsta este titlu și apoi când vorbim în textul rezoluției să acordăm creditul necesar acestui caz și diferitelor legi Magnitsky existente la nivel național. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mulțumesc tuturor vorbitorilor. Voi vorbi pe scurt pentru că s-au spus deja foarte multe. Este bine să vedem de cât uh, timp Parlamentul nostru cere o asemenea sancțiune orizontală pentru încălcarea drepturilor omului. M-a inspirat situația Magnitsky, faptul că au fost tranși la răspundere cei care sunt vinovați. Am înaintat niște amendamente acum vreo 9 ani pentru a crea o lege Magnitsky. Cred că problema nu e la Parlament. Susținem drepturile omului, Uh, uneori vorbim mult mai clar decât Comisia și Consiliul împreună și suntem gata să recomandăm asemenea sancțiuni. Problema este că Parlamentul nu e de acord asupra acestor sancțiuni. Sunt de acord cu cei care spun că nu avem timp de pierdut. Trebuie să punem în aplicare această măsură și sunt de acord că eforturile de astăzi cu experții pe care avem și cu inspirația din alte țări vor aduce împreună alături de noi guvernele care nu acordă prioritate drepturilor romului și sperăm că în curând va apărea o lege Magnitsky și la nivel european. Mulțumesc! Grazie. Adesso darei... Mulțumesc. Voi da acum cuvântul domnului domnului Stiliu Hugan din partea Diviziei pentru Drepturile Omului. Thank you very much, Chair. Overall... Vă mulțumesc, domnule președinte. În linii mari, bineînțeles, suntem de acord cu faptul că drepturile omului sunt atacate la nivel mondial și e momentul să facem tot ce ne stă în putință, astfel încât să împiedicăm încălcările drepturile omului cele grave. Nu există niciun dubiu în acest sens. Instrumentarul pe care îl avem noi în Uniunea Europeană pentru a promova și proteja drepturile omului e deja destul de extins. În prezent, politicile noastre pentru drepturile omului sunt caracterizate de un accent puternic pe eforturile bilaterale și abordările bilaterale prin intermediul dialogului în domeniul drepturilor omului. Provocarea principală pentru noi este să ne axăm și mai mult pe punerea în aplicare zi de zi a angajamentelor existente și obligațiilor existente. Așa cum știți foarte bine, Uniunea Europeană e pregătită să semnalizeze încălcările acolo, sunt ele comuse, să, lupt, să sprijină lupta împotriva impunității și să lupte pentru justiție și responsabilitate în acest sens. Și noi sprijinim ICC-ul. E doar un exemplu în acest sens. În acest context, extins, e important să ne punem și următoarele întrebări. Cum un regim global de sancțiuni ar veni cu o plus valoare în aceste eforturi comune care pe care ne, dor, care ne dorim să ne ajute în lupta împotriva încălcărilor drepturilor omului. Trebuie să ne gândim și cum un asemenea regim ar putea să afecteze sau să aibă un impact alte domenii de politică în drepturile omului. Există această complexitate și importanța subiectului. De aceea discuțiile au început în Consiliu la nivel de grupuri de lucru. Aceste discuții se axează pe diferitele componente care au fost aduse în discuție de diferiții vorbitori. Aș repeta câteva dintre aceste elemente care fac parte din discuții. O primă chestiune importantă are de a face cu sfera de aplicare a unui asemenea regim. Când, regim. Când vorbesc de sfera de aplicare, mă gândesc și la oamenii care putea să apară pe această listă, adică cei desemnați dacă trebuie să limităm totul la persoane fizice sau nu, trebuie să includem persoane fizice și persoane juridice, asta discutăm în termen de sferă de aplicare, apoi actori statali, nestatali, o altă componentă importantă când discutăm despre sfera de aplicare. Cât despre varianta mai pragmatică, aici ne gândim ce tipuri de încălcări ar putea să fie acoperite. E din nou o discuție importantă care trebuie să fie continuată. Apoi, interacțiunea cu regimurile existente. Din nou, e un element important. Aici probabil trebuie să ne amintim că încălcările drepturilor omului sunt deja incluse într-o serie de regimuri geografice existente. Această interacțiune cu regimurile naționale existente e o trăsătură importantă care merită să fie analizată și statele membre UE au legislație națională pe subiect. Cum spuneau și antevorbitorii mei, e importantă dimensiunea juridică a unor potențiale listări. Aici trebuie să fim foarte precauți, pentru că știm că pot exista asemenea alistări potențiale, dar ele trebuie să se bazeze pe dovezi din surse deschise care să poată să fie prezentate în curțile de justiție. E o discuție importantă. Subiectul e important, acest regim global pentru drepturile omului, dar trebuie să ținem cont și de provocările juridice cu care a avut de-a face Curtea Europeană de Justiție în ultimii ani și, într-adevăr, putem învăța niște lecții din cauzele care au fost discutate. Apoi intervine și echilibrul. Va fi important să găsim echilibrul potrivit între diferitele state și regiuni care ar putea să fie țintite de un asemenea regim. Un alt lucru important sunt resursele, resursele de care nevoie pentru un asemenea regim. Așa cum ne putem aștepta, s-ar putea să fie nevoie de un efort crescut de muncă. Au început discuțiile tehnice la nivel de grupuri de lucru în Consiliu și SAE sprijină acest proces. Ne așteptăm ca procesul să continue și în următoarele săptămâni și luni care urmează. Mulțumesc foarte mult! Grazie. Mulțumesc. Acum um, mă adresez invitațiilor cu rugămintea de a încerca să răspundă la întrebările formulate de deputații europeni. Pentru început, uh, o întreb pe doamna senator uh, Henry Cook dacă dorește să ne ofere un răspuns Mulțumesc. Aș fi vrut să am suficient timp să vă explic cât de complexă este legea noastră. Legea pe care am adoptat-o în Canada e făcută special pentru Canada. E un instrument între multe altele. Cred că nu ține de câte instrumente avem la dispoziție, ci cum se utilizează acestea, când, în mod strategic și e ceea ce trebuie să facă guvernul. De aceea există această marjă de manevră în legislația noastră pentru ministrul de afaceri externe atunci când poate să utilizeze asemenea sancțiuni bine țintite, dar intervine și responsabilitatea. Trebuie să fie încălcate standarde internaționale. De ce avem nevoie de asemenea sancțiuni bine țintite pe persoane? Seamănă cu ceea ce am făcut în cadrul curții uh, internaționale penale. Avem o responsabilitate pentru drepturile omului. Orice încălcări care au loc și care ar putea să fie desfășurate în țările noastre nu pot să fie tolerate. De aceea noi ne dorim să colaborăm și cu alte țări pentru drepturile omului, dar atunci trebuie să ne asigurăm că și la noi acasă avem aceleași standarde. De aceea vorbim de aceste sancțiuni bine țintite pe cei care s-ar putea să intre în statul nostru și să se folosească de sistemul nostru, de resursele noastre pentru a-și continua faptele ilegale și în alte părți. Un alt comentariu pe care l-aș face e că avem și un mecanism de recurs pentru cei care sunt listați. Există un proces pe care aceștia pot să îl urmeze dacă consideră că au fost trecuși în mod incorrect pe această listă. Da, cred că e un punct important. Și încă ceva. Ceea ce facem noi aici e să uh, ocupăm un vid. Există acest vid în democrațiile noastre. Trebuie să ne asigurăm că standardele noastre se ridică la înălțimea așteptărilor pe care le avem față de alții. Această legislație a fost utilizată împotriva 70 de oameni, niciunul dintre ei nu a făcut, uh, nu a apelat la vreo cale de atac. Unul dintre beneficiile legii a fost faptul că există mai multă supraveghere parlamentară în ceea ce privește sancțiunile și cei din Parlament înțeleg mai bine cum arată lumea astăzi cu aceste transferuri de bani, uh, deplasarea oamenilor, trebuie să ținem pasul cu noile mecanisme în noile vremuri. Așa că există acest rol pentru membrii Parlamentului, această supraveghere care există în legislația noastră, o supraveghere din partea Parlamentului. E un alt mecanism important și de apel și de comunicare persoanele, fie în statul nostru sau altundeva. Cei care trebuie să fie aduși în fața justiției nu se pot ascunde. Cu toții avem o responsabilitate ca și la Curtea Penală Internațională. Nu contează că ești general, președinte sau soldat. Ești responsabil pentru orice fel de acte ai comis și e tocmai ceea ce încearcă să facă această lege Magnitsky. Există mulți oameni care își sacrifică viețile în fiecare zi în beneficiul țărilor și trebuie să îi sprijinim. Unul dintre aceștia a fost Sergei Magnitsky, dar există și mulți alții. Și cred că ar fi un, dacă și dumneavoastră ați face la fel, ar fi un model pentru întreaga lume. Uh, sua disponibilitate. Mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră de a participa um, la această discuție pe care am organizat-o. Acum uh, voi da cuvântul um, doamnei Tina Ten Shengzhen. I will be... Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt voi încerca să răspund la câteva din întrebările membrilor Doamna Sargentini, cred că dumnea ei spunea cum ar fi posibil să fie mm, șterși de pe listă oameni. Va fi posibil să ne asigurăm că există o supraveghere judiciară. Cred că e ceea ce avem deja. E deja un punct important la nivel ONU și și la nivelul UE ar fi posibil să existe așa ceva o cerere de delistare care să ajungă în instituții să fie examinate aici și dacă nu funcționează, atunci se poate apela la curte. Curtea a fost foarte eficientă în acest sens. Sistemul pe care l-am văzut deja în alte regimuri de sancțiuni pare să funcționeze destul de bine. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie! Mulțumesc! Um, vă rog. I wanted to... Doream să răspund la mai multe întrebări care au fost adresate. În primul rând, care e scopul de a pune pe cineva pe o listă Magnitsky și dacă poate cineva să mai fie șters de pe o asemenea listă. Scopul, aș spune eu, se regăsește pe două etape. În primul rând, pentru a ne asigura că vor exista consecințe pentru cei care încalcă grav drepturile omului, în situații în care nu există consecințe, în care ei se bucură de impunitate. E ceea ce s-a întâmplat în cazul Magnitsky. Așa că noi ne doream să creăm consecințe atunci când exista impunitate. Astfel, nu doar putem să le aducem o alinare victimelor, ci în același timp îi speriem pe toți ceilalți care s-ar putea gândi să mai înfăptuiască un asemenea act. Și eu aș spune că puterea acestei legi e mare în efectul de descurajare pe care îl are asupra altora, decât în efectul punitiv pe care îl are asupra celor sancționați. Cum poate cineva să fie șters de pe o asemenea listă dacă apare pe ea. Am auzit că dacă spun că își vor schimba comportamentul, ar trebui să fie șters de pe listă. Cred că așa ceva nu are niciun rost. Dacă cineva a omorât 100 de oameni și spune că nu mai omoară pe nimeni, nu îl ștergem de pe o listă de sancțiuni. Același mecanism care există în alte state pentru a lua cineva de, pe cineva de pe o asemenea listă e dacă acea persoană a făcut față unui proces în statul în care a comis o infracțiune. Dacă cineva a comis o infracțiune în Rusia și acolo acesta a fost condamnat, atunci nu mai trebuie să fie sancționat. Uh, cum poate fi luat într-un mod rezonabil un om de pe o listă de sancțiuni, dacă a apărut pe asemenea listă, e dacă acea persoană nu a comis infracțiunea și a fost pus în mod eronat pe listă. În orice stat unde există o lege Magnitsky, există și un mecanism juridic de a lua oamenii de pe această listă dacă au fost introduși din greșeală. Și aș dori să discut și despre nume. Nu e o chestiune minoră, e o chestiune majoră. Ideea că există lege Magnitsky în Canada, în SUA, Letonia, Lituania, acum australienii se pregătesc să aibă o asemenea lege, Africa de Sud, Moldova, Ucraina, până la urmă toate aceste state vor avea o lege Magnitsky și multe alte state. Și ar fi absurd și bizar dacă am încercat să avem un regim de sancțiune armonizat pentru cineva care a Uh, făcut uh, grave încălcări, toată lumea îl sancționează pe acesta prin legea Magnitsky, în afară de Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană nu vrea să dea un asemenea nume legislației. E bine, n-ar avea niciun rost. N-ar avea niciun rost nici să spunem că nu acționăm așa. Canadienii nu au avut nume pentru legislație și acum au acest nume, Magnitsky, pentru legea lor. Uh, la fel, se situația și în alte state. Dacă ceva nu s-a făcut până acum, nu, trebuie, nu înseamnă că nu trebuie să se facă nici de acum încolo. Și nu a existat un regim de sancțiuni pentru drepturile omului înainte de Magnitsky și m-am ocupat de timp de 10 ani de acest fapt. Dacă nu s-a făcut până acum, nu înseamnă că nu trebuie să se facă niciodată. Și aș spune că e și mai important următorul fapt – când există o injustiție flagrantă, dacă avem un nume, o față, o poveste pe care să o asociem unui asemenea fapt, cred că e mult mai bine, e o modalitate mai eficientă de a aborda situația decât să se pună așa un nume anodin față de o politică de sancționare. Grație. Mulțumesc. Cum ați văzut, a ajuns și Lordul Anderson raportor uh, la Consiliul Europei. Am să vă dau acum cuvântul, după care vom trece la concluzii. Cu microfon, vă rog. Mulțumesc. În primul rând doresc să-mi cer uh, scuze. Am venit cu Eurostar, care întârzie de obicei, deci am întârziat și eu. Problema mea este că nu știu ce s-a discutat uh, în lipsa mea, însă Aș spune pentru început că am auzit la nivelul Consiliului Europei de inițiativa Parlamentului European în luna ianuarie, când ne finalizam raportul. Am fost încântați de această inițiativă și evident că se impunea să cooperăm uh, cât de mult posibil. Nu am să intru în detalii în ceea ce privește persoana domnului Magnitsky, presupun că au făcut alți vorbitori, dar în ceea ce privește Consiliul Europei, în, întâi am realizat un raport a unui coleg din Elveția, Andy Grus, în 2014. Un aliniat din acel raport specifica că dacă nu există un răspuns sau nu există un răspuns adecvat într-un termen rezonabil, în ultimă instanță, trebuie să solicităm statelor membre să aibă în vedere sancțiuni țintite. Nu doar că nu a existat uh, niciun răspuns, ci s-a mers chiar mai departe, s-a abuzat de sistemul cu Interpol. Chiar în uh, ianuarie anul acesta a fost urmărit Bill Browder în această privință. Ați auzit probabil de numărul de țări care au dat curs inițiativei Statelor Unite mai după 2012, care se referea doar la Magnitsky. După aceea, acest sistem a fost extins pentru a aplica sancțiuni la nivel global împotriva tuturor celor care uh, se bucurau de impunitate din Birmania, America Latina și așa mai departe. Estonia, Letonia, Lituania și Canada, de asemenea, a fost un exemplu strălucitor care a adoptat o legislație în domeniu cu unanimitate. Am adus pentru secretariat cele două legislații, legi relevante din Parlamentul Britanic, uh, sancțiunile împotriva spălării banilor din 2018 și o lege antemergătoare din 2017. Este vorba aici de o coaliție transpartinică, un lucru absolut uh, remarcabil în Parlamentul nostru divizat împotriva acestor fără de lege colegii din Parlament au reușit să convingă un guvern care inițial se opunea de necesitatea acestor uh, instrumente. Aș dori să fac trei observații. Evident că este o situația în care aplicarea unui regim de sancțiuni este din ce în ce mai favorizată. Și nu putem decât uh, încuraja uh, cât se poate de mulți legiuitori să adopte legi similare. Evident că sisteme de drept diferite își vor putea adapta sistemele în mod corespunzător. De ce e nevoie să păstrăm în titlul legii numele Magnitsky? Pentru că este un simbol pentru cei care au fost torturați și și-au pierdut uh, viața. Noi solicităm guvernelor să colaboreze strâns în ceea ce privește listele uh, cu persoane sancționate. Există și un uh, studiu excelent din partea unor ONG-uri, sper că a fost transmis. În raportul nostru ne-au referit la un ONG din Norvegia care este lider în acest domeniu. Alt punct pe care aș dori să-l subliniez este următorul. Dacă Uh, vrem într-adevăr să aplicăm drepturile omului, trebuie de asemenea să adoptăm cu seriozitate procedurile și să ne asigurăm că există garanții pentru cei care sunt uh, care se doresc a fi protejați prin această legislație. Și nu în ultimă instanță, noi recomandăm sancțiuni care să nu fie generalizate, ci uh, țintite împotriva unor indivizi și nu împotriva unor state și solicităm parlamentelor să ne urmeze exemplul. Ceea ce am făcut uh, se leagă cu activitățile în care vizează combaterea spălării banilor. În Regatul Unit există un registru public în ceea ce privește deținerea de terenuri și imobile, astfel încât cei care doresc să achiziționeze uh, uh, imobile să poată fi astfel vizați. Chiar împotriva voinței guvernului am inclus și teritoriile de peste mări, insulele Virgine, de pildă, care de asemenea vor trebui să adopte un astfel de registru public imobiliar. Acest lucru este în favoarea este un favoarea unui semnal pentru cei care încalcă drepturile omului, cum că nu sunteți bineveniți în țările noastre, nu puteți folosi sistemul nostru financiar pentru jocurile dumneavoastră murdare. Și vorbesc în numele Comisiei de Resort din Consiliul Europei și mulțumim Parlamentului European pe care îl considerăm înfrățit în această privință și salutăm inițiativa dumneavoastră pentru a combate aceste încălcări flagrante ale drepturilor omului. Mulțumesc! În concluzia dezbaterii noastre, putem uh, spune următoarele. Cred că, în primul rând, un nou sistem global de sancțiuni uh, țintit investite ale Uniunii Europene trebuie să fie clar ancorat în politica noastră cu privire la drepturile omului, care de asemenea derivă din tratate și trebuie să fie complementat de alte instrumente și mecanisme orice nou regim al Uniunii Europene în ceea ce privește sancțiunile la adresa încălcării drepturilor omului nu trebuie perceput ca un instrument împotriva unei anumite țări sau a unui individ, ci mai degrabă ca un instrument eficient pentru un, un obiectiv uh, strategic, pentru protejarea drepturilor omului și a obține mai multă responsabilitate pentru în cazurile de astfel de încălcări. În al doilea rând, un Arhitectura unui astfel de regim de sancțiuni trebuie să fie uh, um, solid, uh, fezabilă din punct de vedere procedural și eficientă. Deciziile trebuie depolitizate în ceea ce privește includerea sau scoaterea de pe listele de sancțiuni și trebuie să se bazeze pe criterii clare. În plus, sancțiunile Uh, țintite trebuie să se bazeze pe rezultatele din teren și să aibă un um, efect de um, um, îi determina pe acei indivizi să nu mai acționeze în acel mod. Vrem să transmitem un semnal clar că Uniunea Europeană dorește să fie percepută ca credibilă și ca un actor care se angajează și acționează în baza propriilor principii. Aș dori să mulțumesc tuturor oaspeților, noastre care, oaspeților noștri care au participat la această masă rotundă. Domnul Tenoc, um, aș dori să adresez o întrebare domnului Anderson. Anticipați probleme în contextul Brexit în condițiile în care ar exista legislație la nivel de UE27 în acest domeniu, Regatul Unit ne mai făcând parte din Uniunea Europeană, cum că s-ar putea ca um, autocrați sau tirani să încerce să își aleagă țările în care sancțiunile sunt uh, mai uh, ușoare atunci când uh, iau decizii cu privire la activele lor. Cum putem uh, să acționăm pentru a nu se întâmpla așa ceva? Asta doar în uh, situația în care va fi o ieșire fără acord din Uniunea Europeană. Este bună întrebarea. În domenii care ne ocupă pe toți, cred că va exista o bună colaborare și sper că guvernul va privi drepturile omului ca un domeniu în care să putem colabora strâns. În ceea ce privește listele, există deja un schimb de informații cu țările care nu fac parte din Uniunea Europeană, cu Statele Unite, cu Canada, uh, probabil și cu Australia, de îndată ce vor adopta această legislație. Sigur că aprecierile mele nu au un caracter final, dar vă pot spune că la nivelul Parlamentului există un lobby puternic nu doar în favoarea drepturilor omului, ci în a ne asigura că cei care se fac vinovați de astfel de încălcări nu scapă nepedipsiți. Și este un domeniu în care vom putea avea o colaborare cât se poate de strânsă. Sunteți mulțumit, domnule Tenoc? Prea bine! Mulțumesc tuturor și o seară bună! Perfetto. Perfect. Bine, inițiam. Bun, haideți să începem cu ultimul punct prevăzut pe ordinea de zi, care vizează un schimb de opinii cu oficiul, cu biroul înaltului comisariat ONU pentru drepturile omului cu privire la situația drepturilor omului din Kashmir. Înainte de a începe, aș dori să vă reamintesc că acum câteva zile că pe o stradă a existat un atentat uh, terorist unde au murit 40 de ofițeri de poliție indieni. Și uh, cu privire la această situație vom realiza un comunicat uh, în numele comisiei noastre în care vom condamna uh, acest, acest atac terorist, precum toate actele de violență. După cum știți, Kashmir este o regiune localizată între China, India și Pakistan și a fost în centrul unei complexe dispute de 70 de ani. Discuția de astăzi se va concentra asupra situației drepturilor omului a persoanelor care trăiesc în Kashmir. În ultimii ani, subcomisia noastră a abordat o serie întreagă de situații în materie de drepturile omului, unele din cazuri fiind mai complexe decât altele. Credem în importanța drepturilor omului și în nevoia de a ridica aceste chestiuni a drepturilor omului în discuție fără niciun tabu. Atunci când uh, este vorba de violență, trebuie să punem în evidență drepturile celor care suferă de pe urma acestora. <clears throat> Singura securitate sustenibilă este cea care se bazează pe respectarea tuturor drepturilor omului și atunci când libertățile fundamentale, accesul la justiție pentru anumite doar câteva sunt garantate, atunci societățile noastre sunt într-adevăr puternice, protejate și sigure. Pentru Parlamentul nostru, Parlamentul European, nicio cauză nu poate să justifice violența și, și pe care o vom condamna întotdeauna și uh, Credem, mai ales în importanța dialogului între națiuni ca mijloc eficient de a aborda problemele. Mă bucur că biroul înaltului comisar ONU pentru drepturile omului este prezent astăzi aici, reprezentat de doamna Christine Yu, care ne va prezenta principalele recomandări ale raportului cu privire la situația drepturilor omului din Kashmir, raport care fost publicat în iunie 2018 și pe care îl veți regăsi în dosarul dumneavoastră de reuniune. Fără a mă mai lungi, voi da acum direct cuvântul doamnei Cristin Ciung. Vă rog. Mulțumesc! În comisia dumneavoastră, sunt aici ca reprezentant al oficiului ONU, al înaltului comisariat pentru drepturile umă. Vă voi face o prezentare privind situația drepturilor omului din Kashmir. Nimic din ceea ce spun nu este niciun fel de renunțare la privilegiile uh, ONU conform Convenției Națiunilor Unite. Vreau să mulțumesc Parlamentului și Comisiei pentru Drepturile Omului pentru invitația pe care ne-au trimis-o ca să vă prezentăm primul raport al ONU privind situația drepturilor omului din Kashmir, care a fost emis pe 14 iunie 2018. În numele înaltului comisariat vreau să-mi exprim condolențele pentru familiile celor care și-au pierdut viața în uh, atacul cu bombă de săptămâna trecută. Ne întristează aceste decese și ne întristează și numărul mare de răniți. Condamnăm acțiunile celor care sunt vinovați și vrem să fie aduși în fața justiției. Raportul atrage atenția asupra dimensiunii drepturilor omului în această dispută teritorială din Kashmir. Dimensiunea teritorială dintre India și Pakistan au, ocupă un rol principal. Pakistanul și India au desfășurat două războaie în trecut în privința Kashmirului. Comunitatea internațională, ca și ONU, sunt uh, atente la sensibilitatea politică a acestui conflict, dar uh, încălcarea drepturilor omului la nivel internațional și încălcarea dreptului umanitar se petrece în statul indian Kashmir Jamil din 1965, dar s-a acordat puțină atenție. Milioane de persoane din Kashmir sunt lipsite de drepturile omului de bază. Înaltul comisariat consideră că orice rezoluție privind poluția, situația politică din uh, această zonă trebuie să pună capăt viol, violențelor și să asigure tragerea la răspundere a celor implicați și să asigure uh, dreptate victimelor. Sunt situații de impunitate uh, pentru violențele comise de actele de securitate, forțele de securitate indiene. De asemenea, și în Pakistan s-a ajuns la restrângeri ale libertății de exprimare și libertății de asociere și uh, libertății de religie și credință. Raportul se referă la abuzurile împotriva drepturilor omului Uh, care sunt comise de India, e vorba de violențe sexuale, răpiri și ucideri și se oferă la toate consecințele care se întâmplă la graniță atât în Pakistan cât și în India. Raportul prezintă recomandări pentru India și pentru Pakistan, ca și pentru Consiliul Drepturilor Omului. Astăzi voi face un rezumat a constatărilor acestui raport. Înainte de a face acest lucru, vreau să vă spun care este metoda folosită. În altul comisariat a adresat cerere atât Indiei și Pakistanului din 2016 ca să aibă acces la ambele părți, dincolo de linia de control. Această cerere a fost respinsă pentru că lipsa de acces nu ne împiedică să ne îndeplinim datoria noi am folosit metoda monitorizării de la depărtare. E vorba de mandatul înaltului comisariar pentru drepturile omului, conform rezoluției 47141 Mandatul înaltului comisar include toate activitățile, activitățile care promovează și protejează drepturile omului, inclusiv monitorizarea și raportarea. Raportul se bazează pe informații din sursă deschisă, întrebări parlamentare, hotărâri judecătorești, rapoarte ale poliției, declarații ale oficialelor și declarații de la diverse, diversi participanți din India și acolo unde este posibil, în altul comisariat a colaborat cu organizații ale societății civile și apărători ai drepturilor omului la nivel internațional și internațional. Ne bazăm pe o metodologie care folosește uh, ideea unei îndoieli rezonabile. Evaluarea situației drepturilor omului din Kashmir se bazează pe obligația legală ca atât India cât și Pakistanul să își asume rolul uh, față de tratatele semnate privind uh, drepturile omului la nivel internațional, convențiile privind drepturile sociale și culturale, ca și dreptul internațional. Raportul se concentrează pe evenimentele din iulie 2016 până în aprilie 2018, când au avut loc demonstrații foarte mari uh, că provocate de uciderea lui Ibrahim Moani. E vorba însă de uh, violențe care au început în vara lui 2016 și care au rădăcini îndelungate care trebuie explicate în raport. Iată care sunt constatările principale. Forțele indiene au folosit forță excesivă care a dus la ucideri și răniri Societatea civilă consideră că până la 145 de civili au fost uciși de forțele indiene între iulie 2016 și sfârșitul lui martie 2018, iar 28 de alți civili au fost uciși de grupurile armate în aceeași perioadă. Cifrele guvernului uh, au fost diferite. Inițial s-a spus 78 de persoane, inclusiv doi polițiști, în 2016, apoi 51 de persoane și 9042 de persoane rănite între iulie 2016 și februarie 2017 o armă folosită împotriva protestatarilor în 2016 a fost o armă cu peleți. Asta este vorba de peleți eh, metalici care sunt trase cu această armă și au fost răniți 70 de, pe, de oameni între iulie 2017 și august 2017 și 6221 de persoane rănite de aceste peleți, de aceste pelete de metal în, până în martie 2017. Multe din persoanele rănite eh, au orbit total sau parțial impunitatea pentru încărcările drepturilor omului și lipsa de acces la dreptate uh, arată clar cum stă situația în Jamlin Kashmir. Forțele armate au imunitate împotriva punerii sub uh, acuzație și urmărirea penală pentru încălcarea drepturilor omului. Conform acestei legi, E nevoie de aprobare din partea Guvernului Central pentru a uh, urmări penal un soldat. Guvernul Central n-a dat niciodată o asemenea aprobare, dar au trimis 50, deși s-au trimis 50 de asemenea cereri. Detenția administrativă este folosită de autoritățile din Kashmir pentru a ocoli procedurile penale obișnuite în, se autorizează impunerea unor, unui ordin de detenție administrativ pentru multe activități care sunt vag definite și care permit reținerea fără proces și fără punere sub acuzație pe o perioadă de 2 ani. Există impunitate totală pentru faptul că dispar persoanele fără urmă, inclusiv, eu știu, uh, E vorba și de uh, morminte și de, de grop comune într-o vale din această regiune. Au fost suspendate rețelele de telefonie mobilă în 2016 pentru lungi perioade de timp. S-a intimidat uh, presa și apărătorii drepturilor omului. În 2017 a urmat asemenea perioade, iar din uh, anii 80 multe grupuri armate au funcționat în statul acesta indian, Jamlin Kashmir, și se știe că aceste grupuri au comis foarte multe abuzuri împotriva drepturilor omului, inclusiv răpiri uh, și uciderea ale civililor și uh, violențe sexuale. Administrația indiană uh, și-a schimbat poziția de-a lungul acestor ani mai puțin de jumătate din forțele armate din anii 80 au rămas astăzi aici. E vorba de diverse grupuri armate de mujahedini. Ei își au baza în partea de Cașmir administrată de Pakistan. Trei dintre ele sunt pe lista uh, de sancțiuni a ONU, iar alături de Daesh și alte organizații. Organizațiile societății civile au fost acuzat, au acuzat asemenea grupuri armate de diverse atacuri, inclusiv uciderea a câtorva zeci de persoane între 2016 și 2018. O serie dintre atacuri au dus la uciderea unor activiști și au fost de asemenea amenințați liderii acestor organizații. Au fost foarte multe atacuri împotriva civililor în Valea Cașmirului, împotriva hindușilor, a, care sunt cunoscuți sub numele de Cașmiri Pandeți. Asemenea, înțelepți ca din Kashmir uh, au încercat să fugă ca să găsească adăpost în altă parte din India și din Pakistan. Aceste două regiuni din, Caș- din Kashmir, administrate de India și de Pakistan, sunt, au, teoretic autonome, dar prim-ministrul Pakistanului controlează ambele regiuni. Constituția face că să fie ilegal uh, accesul la statul Pakistan. E vorba de cei care fac uh, doresc să susțină independența Cașmirului, e vorba de jurnaliști și de alți activiști în ambele regiuni. Partidele politice pro-independență nu pot să participe în procesul politic, iar liderii politici care se opun conducerii dinspre Pakistan sunt supravegheați, sunt hărțuiți și chiar sunt închiși Eh, în ambele regiuni există prevederi care împiedică libertatea de religie și de credință. Opoziția politică este și ea țintă ca și activiștii eh, pentru independență. Ei au fost eh, acuzați și ziariștii, iar un ONG arată că sute de persoane au fost arestate în baza legii antiterorismului din această regiune. E vorba de persoane care se referau și doreau să apere drepturile poporului. În cele din urmă, atât India cât și Pakistanul trag uh, focuri de armă peste linia de demarcație. Civilii de ambele părți ale Cașmirului sunt victimele ale uciderilor și pierderii proprietăților ei, pentru că se tem pentru viața lor, au trebuit să se mute în altă parte. Pakistan acuză India că a comis peste 2300 de încălcări între ianuarie 2017 și martie 2018, care au dus la moartea 76 de civili. India face același lucru, acuzând Pakistanul de 1000 și ceva de asemenea încălcări. În cele din urmă, recomandarea cheie, și voi cita direct din raport, Înaltul comisariat recunoaște complexitatea acestui probleme istorice și a problemelor care au dus la situația din Kashmir, care este împărțit între India și Pakistan. Cei de ambele părți ale liniei au suferit din deoarece li s-au negat drepturile omului. E nevoie în continuare de a rezolva aceste încărcări ale drepturilor omului și de a face dreptate tuturor celor din Kashmir care suferă de 70 de ani de conflict. Orice rezoluție pentru soluția politică din, din Kashmir trebuie să pună capăt violențelor și trebuie să fie trași la răspundere toți cei care au comis abuzuri în uh, defavoarea victimelor. Această rezoluție poate fi pusă în aplicare doar printr-un dialog care include pe locuitorii din Kashmir. În cele din urmă vreau să spun că este un rezumat al recomandărilor principale, dar vă încurajez să citiți raportul ca să vedeți care este lista totală a recomandărilor îi recomandăm Consiliului să citească aceste recomandări și chiar să înființeze o comisie de anchetă pentru a face o anchetă internațională independentă privind aceste acuzații de încălcări ale drepturilor omului în, Pakistan, în Kashmir. Pentru Pakistan, pentru India recomandăm ca India să anuleze legea care stabilește puteri speciale pentru armele, pentru forța armată și să facă anchete în ce s-a întâmplat uh, privind abuzurile comise de aceste forțe armate și să asigure reparații și reabilitare pentru toate persoanele rănite și pentru familiile celor care au fost uciși în timpul acestor operațiuni Raportul recomandă ca actul, legea privind siguranța publică să fie în conformitate cu dreptul internațional privind drepturile omului sau cei vinovați să fie puși sub acuzare sau eliberați în Pakistan să se pună capăt folosirii legislației antiterorism, să, fie, să nu mai fie persecutați cei care nu sunt de acord cu uh, legislația existentă. Iar Constituția interimară care limitează dreptul la exprimare și la libertatea de expresie ar trebui modificată. Activiștii poliții, jurnaliștii, cei care sunt condamnați pentru că și-au exprimat pașnic uh, convingerile trebuie să fie uh, eliberați imediat. Trebuie să se pună capăt uh, incriminării acestor minorități. Vă mulțumesc foarte mult! Grație, grație. Mulțumesc. Deschidem acum uh, dezbaterea. Primul înscris la cuvânt este domnul Khan. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara! Cu siguranță vorbesc în numele tuturor când condamn atacurile teroriste de săptămâna trecută. Mă gândesc la victime și la familiile lor. Domnule președinte, după luni de campanie în care am lucrat în diferite grupuri, acum acest parlament are acest important schimb de opinii cu privire la încălcarea drepturilor omului în Kashmir. Vă mulțumesc, domnule Panzeri, că ați făcut ca acest eveniment să devină o realitate. Eu vin din uh, Regatul Unit, dar am rădăcini în Pakistan, în India și așa mai departe. Și trebuie să intervin în această discuție. India și-a obținut independența, Pakistanul la fel, dar cei din Cașmir nu au un viitor. Ei suferă foarte mult. Cașmirul a fost neglijat și ignorat de comunitatea internațională pentru mult timp. Acest parlament nu a, mai, nu a mai vorbit despre Cașmir de 11 ani. De aceea mulți nu știu ce se întâmplă în Cașmir. Nu știu că mulți dintre oameni de acolo locuiesc într-un iad, într-un loc care e descris ca fiind paradisul pe pământ. Există violență, dispariții în masă, atacuri asupra civililor. Toate acestea sunt evenimente de zi cu zi pentru civilii de acolo. Acest raport, primul raport ONU cu privire privire la Kashmir este o rază de speranță pentru populația de acolo și mă bucur că avem acest expert din partea ONU cu noi. Mă bucur că avem reprezentanți din India și din Pakistan astăzi aici și sper că vor veni cu un răspuns și vor ține cont de recomandările raportului. Ca lucrurile să fie clare, criticile vin din ambele părți. Încălcările drepturilor omului în, Pakistan, în Cașmirul administrat de Pakistan sunt de o altă amplitudine și au o natură mai structurată. E păcat că nu avem pe nimeni din Cașmir pe podium să ne spună ce se întâmplă acolo. Ar fi putut să vină cu niște mărturii pătrunzătoare cu privire la ce s-a întâmplat acolo în, pe parcursul anilor. Uh, și știu de povestea cuiva care își caută în continuare fiul de 17 ani care a dispărut. Sunt femei care vorbesc despre viol în masă făcut de forțele armate de acum 27 de ani. Există sute de mii de oameni care au fost uciși de forțele indiene și există un raport Amnesty International cu privire la acești peleți folosiți. Peleții le-au distrus viața multora dintre acei oameni. Un prieten indian mi-a spus de curând că tatăl său din armata indiană i a spus că uh, au existat incidente în care au murit foarte mulți din Kashmir, astfel încât să poată să promoveze în armată asemenea soldați. Um, tatăl acestui prieten nu a mai, mai îmbrăcat uniforma niciodată. Există această impunitate pentru forțele armate care pot să facă tot ceea ce vor, pot să comită niște acte teribile, tocmai pentru că există acea lege cu puteri speciale pentru forțele armate. Au trecut cam 28 de ani de când există această lege în Jamil Kashmir și nu a existat nici măcar un uh, caz, un caz în care să fi fost judecat cineva din forțele armate, judecat de guvernul central. E o situație imposibilă care trebuie să se termine acum. Trebuie să fie urmate recomandările raportului ONU. Trebuie să existe o comisie de anchetă cu privire la încălcările drepturilor omului de pe ambele părți. Ambele părți ar trebui să permită accesul în teritoriu. Domnule președinte, faptul că SAE nu se implică în acest proces, nu s-a implicat în proces până acum, e șocant. Sângele celor de acolo nu trebuie plătit pentru relații comerciale bune cu India avem aceste provocări care ne așteaptă. Vreau să spun că eu cred că pacea e întotdeauna posibilă. Acest continent a fost odată sfâșiat de război între Franța și Germania, așa cum ele sunt aliate. Îmi doresc să existe pace și aici, chiar dacă pacea pare îndepărtată și imposibilă. E greu să credem că despre ceea ce vorbim s-a întâmplat acum 20 de ani și în Cașmir poate să existe pace și prosperitate dacă toată lumea colaborează spre același scop se poate opri acest conflict, se poate dacă auzim poveștile și ne gândim la posibilitățile de pace un prim pas este să fie oprite uciderile și persecuțiile asupra populației din Kashmir. E nevoie de justiție pentru cei din Kashmir. Dacă nu va exista dreptate pentru ei, nu va exista pace regională. Doamnă Chung, ce putem face noi, Uniunea Europeană, pentru a sprijini aceste recomandări ONU și să existe acea anchetă, comisie de anchetă? Vă mulțumesc! evitiamo tifi da stadio, eh, perché stiamo facendo una riflessione su, sui diritti umani. Mulțumim pentru această reflexie cu privire la drepturile omului. Thank you very much, uh, Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru cuvintele din introducere. Cu siguranță toți din această sală condamnă atacurile teroriste oribile care au avut loc la data de 14 februarie în Jamil și Kashmir, unde au fost uciși atât de mulți oameni. Trebuie să spun, în primul rând, Doamnă Chong, mă bucur că sunteți aici, însă nu sunt convins care este statutul dumneavoastră aici. Care este statutul dumneavoastră în acest moment? De ce ați fost invitată? înaltul comisar ONU pentru drepturile omului a fost abordat, a fost rugat să nominalizeze pe cineva sau va invitat cineva la nivel local. Nu, mi este foarte clar. Cu toate acestea, ați spus într-un mod foarte clar cine e responsabil. Cine e responsabil cu terorismul în Jamil și, Caș- și Kashmir. Și vă mulțumesc pentru acest fapt. Cred că e mare păcat că unii încearcă să utilizeze această reuniune pentru a face un fel de propagandă pe subiectul Cașmirului, când de fapt noi ar trebui să analizăm întreaga sferă de sponsorizare a terorismului de Pakistan în acest stat indian, Jamil și Cașmir. Aceasta este adevărata problemă cei care încalcă cel mai mult drepturile omului sunt teroriștii și atunci trebuie să ne punem această întrebare. Cum se poate ca aceste grupuri teroriste să opereze în Kashmir? Așa cum Ați spus pe bună dreptate, aceștia vin din așa numitul Azad Kashmir. Nimic nu s-a întâmplat acolo pentru că există această presiune exercitată de autoritățile pakistaneze. Se crede că atacul de pe 14 februarie a fost făcut de Jaishi Mohamed, un grup terorist care și are bazele în Pakistan, un grup suspectat de multe, multe atacuri teroriste în Kashmir în ultimii ani. Așa ceva nu s-ar putea întâmpla fără complicitatea forțelor pakistaneze. Solicităm guvernului Pakistanului să oprească activitățile teroriste peste linia de control cu India, să lupte împotriva grupurilor teroriste, să le oprească activitățile în zonele controlate de ei și să ofere ajutor autorităților iraniene astfel încât uh, cei care comit atacuri teroriste să fie aduși în fața justiției. Pakistanul are o, respons- o responsabilitate morală internațională de a opri această exploatare a populației din Kashmir. Și am auzit câte ceva în acest sens astăzi. Să ne asigurăm că nu există niciun fel de loc sigur acolo pentru extremiști și teroriști sub teritoriile controlate de ei. Să demonstreze prin acțiuni că într-adevăr își dorește să o ia pe calea dialogului și reconcilierii relației cu India. Acesta este mesajul pe care diaspora trebuie să îl transmită mai departe. Domnule președinte, există acest raport pe care îl avem. Acesta condamnă ceea ce se întâmplă cu drepturile omului în acea parte a Cașmirului care se află acum sub control pakistanez. În loc ca oamenii să creadă că acest raport cumva atacă India, de fapt vedem foarte clar că apar problemele acolo, dar o problemă și mai mare este această sponsorizare a terorismului. Dacă am reușit să uh, înlăturăm această rădăcină oribilă, atunci toată lumea din această regiune ar putea să trăiască în pace și armonie. Haideți să ne amintim că India este o democrație liberă, prosperă, unde 172 de milioane 172 de milioane de musulmani, a treia cea mai mare populație musulmană din lume, e liberă acolo să uh, își practice credința și au drepturi civile într-un fel în care cei care stau, care vin din, care sunt în Cașmirul Azad nu pot să o facă. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Aș dori să fac două mici precizări. De fapt, trei. În primul rând, v-aș ruga să nu comentați discursurile uh, europarlamentarilor s-ar putea mm, ceilalți parlamentari care nu sunt de aceeași părere să-și spună propria părere. În al doilea rând, mai avem doar jumătate de oră la dispoziție, după aceea interpreții trebuie să plece, au mm, muncit mult astăzi, le mulțumim și nu îi putem uh, ruga să depășească 18.30, așadar după ora 18.30 va trebui să ne limităm la limba engleză. În al treilea rând, domnule președinte Van Orden, vreau să precizez că am transmis o scrisoare în altului comisariat care a desemnat-o pe doamna Chang să fie prezentă astăzi. Deci nu trebuie să vă prezinte niciun fel de justificare. David Martin are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Chong și celorlalți antevorbitori care au condamnat aceste atacuri teroriste. Eu salut acest raport care ne-a fost prezentat astăzi este o încercare de a atrage atenția asupra acestei situații grave, despre care știm că India ar prefera ca lumea să nu știe și a făcut eforturi astfel încât lumea să nu știe ce se întâmplă în Cașmirul administrat de India. Mie mi se pare o situație foarte tristă. Domnule Van Norden, cred că avem ce admira la India, la fel ca dumneavoastră, cea mai mare democrație din lume. Însă dacă aș fi din guvernul indian, mi-ar fi acum foarte rușine bune pentru felul în care ne comportăm în Kashmir. Nu există nicio justificare pentru comportamentul Indiei acolo. În acea parte a lumii și mă bucur că până acum nu au, s-au făcut încercări de a discredita conținutul raportului. A fost dificil să se obțină aceste informații pe care înaltul comisariat le-a obținut și din păcate ni se confirmă ceea ce am tot auzit în, acest, în această comisie, ceea ce ne-au spus organizații ca Amnesty International, Human Rights Watch și așa mai departe. Așa că știu că e un raport uh, corect. Domnul Van Orden are dreptate. Terorismul de pe fiecare dintre părți e de neacceptat. Cred în continuare, facem eforturi, dar cred că Pakistanul poate să facă mult mai multe astfel încât să lupte împotriva teroriștilor. Însă să aruncăm vina asupra teroriștilor pentru comportamentul forțelor de control e inacceptabil. E datoria celor care se află la comandă și la control să se comporte cât mai impecabil posibil. Ei sunt cei care au autoritatea, ei sunt cei care au guvernul în spatele lor și ei trebuie să fie trași la răspundere. E păcat că guvernul central din India, ceea ce au spus și vă antevorbitorii mei, nu au condamnat niciodată niciun singur soldat, deși existau dovezi foarte clare de încălcări ale drepturilor omului. Nu vreau să spun mai multe pentru că cred că colegul meu, domnul Khan, a exprimat foarte clar poziția noastră și și raportul prezentat a fost extrem de clar. Însă nu putem câștiga nimic dacă încercăm să scuzăm acceptăm sau să credem una dintre părți. Trebuie să venim cu o soluție umanitară la o criză umanitară. Și până acum nimeni nu s-a ocupat de așa ceva. Nu vorbim de cine controlează Cașmirul, istoria Cașmirului, vorbim despre drepturile persoanelor care locuiesc acolo și care merită să fie tratate cu respect. Grazie, grazie David Sule. Thank you, President. Domnul Sole. Mulțumesc, domnule președinte. Acum discutăm despre acest conflict din Kashmir din perspectiva drepturilor omului, sub conducerea acestui raport făcut de ONU. Un raport care se axează pe evoluțiile care au avut loc în uh, Cașmirul administrat de India din iunie 2016 în aprilie 2018. În același timp, în raport se discută și despre uh, ceea ce se întâmplă în Azad, Kashmir și celelalte provincii care sunt administrate de Pakistan. Eu consider că acest raport este unul echilibrat, care se bazează pe fapte și care conține rezultate foarte clare și recomandări care sunt făcute ambelor guverne, astfel încât să fie protejate drepturile omului în Kashmir. După șapte decenii, de conflict complex și violent, cetățenii din Kashmir, indiferent în care parte a liniei de control trăiesc, indiferent ce confesiune au și ce identitate, merită dreptate și merită o soluție pașnică. Violența nu e niciodată un mijloc de a rezolva dispute politice și teritoriale. Toate formele de violență trebuie să fie condamnate și de aceea mă profit de această ocazie pentru a condamna și eu atacurile teroriste din februarie 14. În același timp, rog ca forțele armate să dea dovadă de restricție și să respecte standardele internaționale atunci când au de-a face cu acțiuni de protest. Orice soluție politică trebuie să ducă la o spargere a acestui cerc vicios al violenței și e nevoie de responsabilitate pentru încălcările din trecut și actuale și abuzurile care au fost făcute de toate părțile. Soluția poate să fie atinsă doar prin intermediul dialogului și trebuie implicați oamenii din Kashmir. Aceștia au dreptul să își decidă propriul viitor. Încălcarea sistematică a drepturilor fundamentale ale omului și impunitatea pentru asemenea încălcări trebuie să ia capăt. Accesul la justiție și la căi de atac trebuie să fie garantat. Forțele de securitate indiene nu ar trebui să aibă imunitate în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului sau uh, uciderile extrajudiciale. Pe partea administrată de Pakistan, faptul că sunt utilizate legile antiteroriste pentru a îi uh, condamna pe cei care sunt uh, angajați în activități pașnice de, de protest trebuie să fie oprite. Toate legislația internațională trebuie să fie respectată. În căutarea adevărului și în căutarea dreptății, eu solicit să se facă o anchetă internațională în ceea ce privește încălcările drepturilor omului și abuzurile care au loc în Cașmir. Vă mulțumesc! Grazie. Baronesa tocca lei. Thank you very much, Chairman. Doamna baronesă. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, sunt foarte dezamăgită de faptul că dragul meu coleg Jeffrey Van Orden nu a dat dovadă de o atitudine mai constructivă în observațiile sale. Însă acest raport ONU cu privire la încălcarea drepturilor omului din Kashmir este desconcertant. Nu există niciun motiv să nu credem în imparțialitatea ONU. În orice caz, actuala situație din Cașmir nu mai poate continua. Recentele evenimente tragice, precum decesul a 40 de ofițeri de poliție săptămâna trecută, precum și o serie întreagă de alte atrocități din această dimineață, uh, arată că e nevoie de acțiuni imediate, nu doar interesul poporului din Kashmir, dar și a vecinilor lor. Și este poporul din Kashmir cel care trebuie pus în centrul oricăror negocieri pentru a aborda și interesele lor. De mult prea multă vreme, dreptul lor la autodeterminare a fost ignorat. Catalogul de încălcare a drepturilor omului, așa cum este documentat în raport, arată că în ultimii 70 de ani poporul din Cașmir nu a avut dreptul la autodeterminare. A venit momentul unei soluții politice și este în interesul întregii regiuni. Populații tinere care au nevoie de educație și ocupare. Prosperitatea economică nu poate fi obținută decât printr-o coexistență pașnică. E evident faptul că poporul din Kashmir nu a beneficiat de aranjamentele politice din ultimii 70 de ani, dar acest lucru se poate schimba. Mă gândesc la propria mea țară, Regatul Unit, și la modul în care o situație a putut fi rezolvat, rezolvată atunci când s-a ajuns la un consens între Regatul Unit și Irlanda de Nord, care a dus la acordul din Vinerea Mare. La fel și alte situații. Nu vreau însă să mă folosesc de acest timp de intervenție pentru a da vina pe India sau pe Pakistan. A venit momentul ca ambele să colaboreze cu Kashmirul, a pune deoparte diferendele și a găsi o pace durabilă pentru poporul din Kashmir. Este într-adevăr în interesul întregii regiuni. Grazie. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich rede mal Mulțumesc! Am să vorbesc în limba maternă. Acest uh, parlament are redactat un uh, raport cuprinzător pe tema Cașmir. Am avut onoarea atunci să fiu raportor din uh, partea grupului meu politic și atunci, în 2007, m-am deplasat în repetate rânduri în zonă și trebuie să spun că este deprimant să vezi situația din zonă. O prezență militară de asemenea amploare rare ori mi-a dat fost, uh, mi-a fost dat să văd în lume. Și pe de altă parte, uh, țara este în uh, regres economic total, nu mai uh, seamănă nimic cu nimic cu situația înfloritoare anterioară. Am citit acum și raportul ONU. Ceea ce ne spune dumneavoastră, doamnă am corespunde unul la unul cu ce am văzut și noi în 2007. Din păcate, constatăm că au trecut 12 ani fără să se fi întâmplat uh, nimic, ceea ce eh, este foarte trist. Și vorbesc acum germană pentru că vreau să citesc din textul în germană. Uh, Uh, condamnă pierderile de vieți umane, constată că Comisia pentru Drepturile Omului a ONU nu are prerogativele pentru anchetarea acestor încălcări, așa cum a spus și dumneavoastră. Pe de altă parte, este conștient de faptul că fără încetarea terorismului nu pot exista progrese reale pentru situația economică a populației. Și, am mai spus, susține cu fermitate recomandările adresate Pakistanului din partea grupului internațional pentru situații de criză pentru a adopta măsuri hotărâte pentru a închidere lagărele de um, formare a teroriștilor. Iată cercul vicios pe care îl avem în față și de 12 ani nu se mișcă nimic. Și vreau să fiu succint. Am spus atunci, ca și astăzi, și colegul Can, a reamintit acest lucru. Eu locuiesc la granița dintre Franța și Germania. Aceste țări au purtat trei războaie, tocmai din cauza acestei frontiere și astăzi trăim în pace împreună. Nu înțeleg de ce între India și Pakistan nu se poate ajunge la o situație similară, cu măsuri dătătoare de încredere, cu dialog pentru o pace durabilă. Ce a fost posibil în Europa ar trebui să fie posibil și în această parte a Asiei. Și mm, cred că aici este nevoie de dialog și de implicare a tuturor. Mulțumesc, Bashir! Chairman Panzeri, I... Domnule președinte Panțeri, salut prezentarea raportului din partea expertei ONU, doamna Chung. Timp de decenii, două concepte greșite au dominat disputa în jurul Cașmirului. În primul rând, că acest conflict este atât de adânc încât nu poate fi rezolvat niciodată. În al doilea rând, că ar fi o chestiune pur bilaterală, o ceartă privată între Pakistan și India, care nu privește restul lumii în ultimii ani. Unii din, unele dintre ONG-urile cu cea mai mare reputație la nivel internațional, precum Human Rights Watch, Amnesty International, dar și publicații precum BBC sau New York, au scris uh, despre modul în care guvernele um, nu iau în seamă modul în care sunt uh, încălcate drepturile omului prin diferite acțiuni. Iată ce a dus și la elaborarea acestui raport uh, a înaltului comisariat ONU pentru drepturile omului, care arată care este situația la fața locului și confirmă impunitatea pentru încălcări grave ale drepturilor omului și lipsa accesului la justiție în Jammu și Kashmir. Pe de altă parte, se constată abuzul la adresa drepturilor omului și în Kashmirul sub administrație pakistană, chiar dacă de altă dimensiune decât uh, cele din regiunea administrată de India. Chiar cei care au încălcat drepturile copilului uh, beneficiază de impunitate. Dar lipsesc și dreptul de asociere, dreptul la liberă exprimare de cealaltă parte. Ca membru al Subcomisiei pentru Drepturile Omului, este datoria mea să mă intereseze drepturile fiecărui om, indiferent de religie sau naționalitate. Și asta include și India și Pakistan și Kashmir. În calitate de membru ECR, susține eforturile internaționale pentru detenționare și încurajarea păcii și stabilității și abordarea chestiunilor care țin de drepturile omului și soluționarea pretențiilor teritoriale. Salut acest raport pe Kashmir care solicită o anchetă internațională și care salută includerea pe agenda subcomisiei pentru drepturile omului a acestei teme pe ordinea de zi. De aceea solicităm accesul ONU fără niciun fel de excepție, pe bază de reciprocitate de către ambele părți, ca un prim semn pentru stabilitate. Mulțumesc! Am să dau acum ocazia să, doamnei Barbara Lockbiller să um, mă înlocuiască la conducerea acestei reuniuni. Mulțumesc! Vă reamintesc că nu mai avem la dispoziție decât 15 minute și v-aș ruga de asemenea să nu mai aplaudați, nu nu uzităm așa ceva în Parlamentul nostru și câștigăm și timp în acest sens. Julie Ward, mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând aș dori să-l felicit pe domnul Can, care a fost în acest Parlament mai puțin de 2 ani și se pare că a învățat foarte multe în acest scurt timp cu privire la, la modul în care funcționează acest parlament, spre deosebire domnul Van Orden, care este aici din 99 și care nu înțelege cum este organizată o audiere, cum se face un schimb de opinii, cum se propun experții pentru audieri de către diferitele grupuri politice. Vă mulțumesc că ați venit astăzi aici și că vreți să facem ceva împreună cu privire la situația drepturilor omului. Pentru că toți în acest Parlament pot face acest lucru chiar dacă nu suntem membri a Comisiei DROA și toți politicienii ar trebui să se îngrijească despre drepturile omului ca principiu fundamental. Pentru că altfel nu cred că ne facem treaba așa cum se cuvine. Nu sunt în Comisia pentru Comerț, dar în octombrie am votat pentru a susține Carta obligatorie a ONU pentru respectarea drepturilor omului în acordurile comerciale. Și aș spune că e un lucru pe care instituțiile europene îl vor lua foarte în serios, și anume faptul că comerțul nu poate continua și acordurile comerciale nu vor fi semnate dacă se încalcă drepturile omului. Și sunt mândră că Uniunea Europeană face acest lucru, dar țara mea și guvernul meu nu sunt interesate de această tematică. Deci, iată, acesta este forul în care drepturile omului pot fi cel mai bine reprezentate. Eu vreau să vorbesc pentru cei care n-au glas să se apere, pentru drepturile femeilor, a copiilor, a femeilor care sunt victime ale violenței fizice, dar și psihologice în Kashmir. Dacă mergeți în Cașmir, dacă vă întâlniți cu oamenii care sunt victime ale violenței, vedeți care este realul impact asupra lor și includ și femeile din Mușarăvat care nu știu unde le sunt soții. Ei, ele sunt victime ale acestei situații, dar n-au nicio voce. Așteaptă pur și simplu să afle dacă soților mai sunt în viață.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 Acest raport este unul binevenit, însă nu spune tot, toate realitățile din teren, pentru că femeile și copiii sunt cei mai lipsiți de apărare, care sunt uh, victime, primele victime, de fapt, în toate conflictele din lume. Și trebuie să vorbim, în primul rând, despre aceste victime inocente. Mulțumesc, doamnă Watt. Doamna Tenoc, domnul Zimon și doamna Griffith s-au mai scris la cuvânt. Domnul Tenoc, mulțumesc, doamna președinte. Am așa o senzație de deja vu în discuția de astăzi. Fac parte din această comisie deja de 18 ani și am fost raportor PPE la raportul Nicholson în 2007 pe tema Cașmirul și colegul meu Joe Linen a arătat că multe din recomandările pe care le-am formulat atunci se pretează foarte bine și pentru situația de astăzi, în condițiile care a trecut mai mult decât un deceniu și aceste dispute teritoriale bilaterale nu au fost rezolvate. În pofida cuvintelor rostite periodic de ambele guverne cu privire la necesitatea găsirei unei soluții salut acest uh, raport și, într-adevăr, uh, Domnul Michel Bachelet, fostul președinte a Chile, noul înalt comisar, a arătat foarte clar că această temă trebuie abordată și, de asemenea, trebuie studiat și conținutul acestui raport în detaliu și ambele părți trebuie să permită accesul pe teritoriile lor pentru investigații. Mă alătur celor care au condamnat atrocitățile din de miercurea trecută. Toate informațiile pe care le-am primit din diferite surse în ultimii ani mi-au arătat că Pakistanul l-a susținut pe Joashei Mohammed. De asemenea, arestarea liderului Masad Asar ar fi o demonstrație de uh, bună credință pentru înlăturarea acestui grup terorist. Pentru că tensiunile sunt la o cotă foarte ridicată. Domnul Modi amenință cu acțiuni și consecințe. Nu vrem să se nască un război între aceste forțe care fac parte din Commonwealth, însă trebuie acționat împotriva acestor forțe care par a beneficia de impunitate în partea um, administrată de Kashmir, de Pakistan, a Kashmirului. Toate aceste lucruri trebuie investigate. Ca și Joe Linen, acum 12 ani, speram că la momentul respectiv, înainte de să apară discuția vreunui Brexit, dacă această cooperare comercială la nivel suprastatal nu s-ar fi pretat ca soluție. Și regret că SAFTA și SARC, de fapt, nu s-au materializat Asta și datorită faptului că Pakistanul a avut întotdeauna o listă pozitivă care permitea doar comerțul cu anumite produse. Am constatat însă nivelul de sărăcie în acest stat care ar fi avut un viitor atât de bun dacă n-ar fi fost subiectul acestei dispute cu privire la suveranitate, jurisdicție și dezvoltarea economică a teritoriului. Safta și Sark ar fi însemnat că uh, punctele de control n-ar mai fi fost decât puncte pe hartă și oamenii ar fi putut călători liber. Din păcate nu s-a materializat nimic și acum revenim la situația globală în care fiecare vrea să ridice bariere și um, garduri și Brexitul este un alt fel de exemplu în acest sens. Este deprimant faptul că nu s-a schimbat nimic. În 12 ani disputa este aceeași. Aceeași organizație teroristă e responsabilă uh, de acest atac asupra forțelor de ordine din India. Eu cred că trebuie să se așeze la aceeași masă, să înceapă dialogul și dacă Parlamentul European poate face ceva foarte bine. Cred însă că este vorba de o chestiune bilaterală, dar îmi exprim speranța că peste 10 ani nu vom mai avea încă o dată aceeași dezbatere. Mulțumesc, domnul Zimon. Mulțumesc, salut acest raport și concluziile pe care le exprimă și este foarte dezamăgitor faptul că Nu doar unul sau doi colegi au răspuns la acest raport aruncând vina pe una sau alta dintre părți. Este nedemn pentru că eu vorbesc în numele zecilor de mii de cetățeni care trăiesc în condiții circumscripția mea electorală și care provin din acea zonă. Iar mesajul asupra căruia ar trebui să ne concentrăm este unul foarte simplu și anume faptul că cei din circumscripția mea electorală care provin din Cașmir au dreptul să circule liber pe străzi fără să dispară, să fie violați, abuzați și le este asigurat acest drept pentru că este un drept fundamental care ar trebui aplicat în toate societățile, peste tot și același drept ar trebui să le se aplice și uh, părinților, bunicilor, mătușilor, unchilor care au și ei dreptul să trăiască în pace, să nu fie violați, să nu fie torturați. Și această instituție democratică împreună cu Națiunile Unite, iată că spun în mod inechivoc că s-a depășit o linie și că lucrurile trebuie să înceteze acum. Și a spune nu da vina pe India este un răspuns rușinos. Mulțumesc! Doamna Griffin are acum cuvântul după care doamna Chang va, da oca- va avea ocazia să răspundă, dar peste un minut vom continua în engleză. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc foarte mult doamnei Chang. In his contribution, it actually crystallises uh, what we have known uh, for many years. I'd like to pay tribute to Wajid and Antonio, and because, like Sean, uh,